So, good, good morning, colleagues. <clears throat> Bună dimineața, dragi colegi. Bun venit la ședința noastră din această dimineață. Primul punct uh, este legat de uh, serviciile de crowdfunding și instrumentele financiare de piață. Sunt două rapoarte, fiecare raportor are câte șase minute, raportorii din uh, umbră patru minute și pe aceea vom avea intervenții spontane și probabil și comisia. Deci, pentru furnizorii de servicii de uh, crowdfunding, ESPSP, domnul Ashley Fox. Ashley, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi vreau să mulțumesc colegilor pentru amendamentele făcute și pentru că uh, s-au asigurat că am putut să respectăm calendarul ambițios. Sunt uh, asigurat și de amendamente și de discuțiile pe care le-am avut că mergem în aceeași direcție. Și amendamentele, majoritatea lor nu sunt problematice. De exemplu, creșterea limitei de ofertă la crowdfunding la 8 milioane de euro și creșterea protecției investitorilor. Aceste măsuri uh, se bucură de susținerea tuturor grupurilor. Totuși, există trei zone pe care le-am identificat unde nu există un acord uh, unanim și Vreau să mă refer la cele trei subiecte. Rolul ESMA, includerea uh, emiterilor inițiale de monedă și regimul țărilor terțe. Există diferențe în ce privește uh, rolul jucat de, pe care trebuie să joace ESMA. Comisia spune că ESMA ar trebui atât să autorizeze cât și să supervizeze platformele de crowdfunding uh, unii uh, raportori din umbră însă sunt sceptici față de această idee și uh, la fel și eu sunt uh, sceptic. Opinia mea este că autoritățile competente naționale sunt cel mai bine plasate să înțeleagă nuanțele și condițiile piețelor lor și să asigure guvernanța efectivă a platformelor care operează acolo. Acest regulament este absolut necesar ca să ne asigurăm că se folosește o licență PSD și că se uh, uh, urmează toate regulile antispălarea banilor. Pe cum este totul supervizat la nivel național, atunci rolul ESMA ar fi uh, unul mai restricționat dacă le-am da uh, acest regim în coordonare și nici nu cred că ESMA are resursele necesare pentru a autoriza și superviza acest regim. Ieri, am avut uh, aici alături de noi uh, președinții celor trei agenții de supraveghere uh, audiați și am pus lui Steve May această întrebare, președintele ESMA. Și am salutat răspunsul lui că nu are sens să avem activități pe scară mică care nu sunt integrale în mod sistematic Europei și care doar implică ESMA atunci când sunt prea mari. Dragi colegi, acest regim este uh, limitat la 8 milioane de euro. Nu putem niciun fel să definim acest nivel ca unul sistemic. Cred că ce încerca să spună președintele ESMA este că acest, uh, această chestiune ar trebui lăsată la nivelul uh, autorităților de supraveghere locale. Și sunt nerăbdător să avem o conversație pe acest subiect astăzi. A doua problemă, includerea emisiilor inițiale de monedă. E corect să spui că acestea creează o dinamică interesantă. Opiniile raportorilor din umbră și a grupurilor lor nu sunt însă în mod necesar aceleași. Amendamentele mele, care urmează poziția câtorva colegi din diferite grupuri, inclusiv PPE și SND, încearcă să clarifice faptul că dacă că asta se va aplica atunci când o platformă respectă următoarele condiții. Deci se va aplica emisiilor de monedă inițiale care Deci e foarte mult zgomot, domnule președinte. Mă întrebam dacă s-ar mai putea încheia conversațiile. Vă rog liniște în sală, spune președintele. Așadar, mai întâi, atunci când uh, se, e vorba de un emitent central care poate fi uh, ținut responsabil uh, sau este un intermediar care emite uh, monedă mai degrabă decât plasament privat și în al treilea rând emite o monedă sau oferă împrumut sau uh, transferă o valoare imobiliară sau în al patrulea rând platforma se conform, uh, conformă cerințelor acestei reglementări, adică nivelul este, maxim este sub 8 milioane de euro. Și numai atunci ar intra în domeniul de aplicare al acestei, acestui regulament. Mulți raportori din umbră mi-au explicat că nu consideră că acest raport ar trebui să fie cel care să reglementeze emisiile inițiale de monedă. Înțeleg aceste preocupări și sunt de acord cu colegii că un regulament uh, făcut special ar trebui să apară din partea Comisiei pentru această problemă. Însă mă tem că până când Comisia va reuși să facă o propunere, va fi prea târziu, dată fiind viteza cu care se dezvoltă această piață. Acest regulament este oportunitatea perfectă pentru a sublinia cum unele emisii de monedă pot respecta acest regulament și ar putea să dea niște standarde voluntare pe care el ar putea urma pentru a câștiga legitimitate. Și ar începe să se separe uh, proiectele legitime de proiectele frauduloase. Și ultima chestiune cu care vreau, pe care vreau să o abordez este regimul țărilor terțe. Salut faptul că ați uh, uh, reluat acele părți din raportul meu dedicat acestui subiect ca amendamente. Cred că ele permit dezvoltarea celor mai bune practici și încurajează dezvoltarea acestei piețe care nu vede frontiere dincolo de piața unică și care permite startup-urilor și IMM-urilor să obțină finanțarea de care au nevoie am fost uimit de o parte din opoziția manifestată față de această idee. Eu cer ca acest regim să permită țărilor terțe care adoptă în integralitatea ei acest regulament pentru platformele care doresc să aibă pașaport uh, în piața unică să li se ofere așadar echivalența. Amendamentele mele uh, imită regimul benchmark-urilor și uh, o serie de chestiuni prezentate în raportul Hayes privind echivalențele. Și totuși, unii raportori din umbră încă nu sunt interesați să discute acest subiect. Și concluzia pe care o trag de aici este că e o chestiune politică mai degrabă decât uh, dorința de a face politici publice sănătoase. Domnule președinte, sunt foarte mulțumit de progresul pe care l-am făcut astăzi și uh, dornic să ascult comentariile raportorilor din umbră. Acum mulțumesc. Mulțumesc, uh, Ashley, următorul raportor pentru al doilea dosar, care în Alafiaghis nu este aici. Ramon, uh, Ramon, tu ții locul? Da, mulțumesc, domnule președinte. Carolin își cere scuze că nu poate să fie astăzi aici, așa că voi prezenta notele pe care mi le-a dat. Uh, ea dorește să-i mulțumească lui Ashley și tuturor raportorilor din umbră și este nerăbdătoare să avem discuții în săptămânile următoare. Carolin mulțumește colegilor pentru amendamentele din raport. Amendamentele lui Carolin sunt menite să îmbunătățească implicarea autorităților naționale competente, să susțină includerea uh, crowdfunding-ului bazat pe împrumuturi în acest regulament și să permită un uh, prag mai ridicat ca să uh, permită ca mai multe IMM-uri să aibă acces. Creșterea pragului și extinderea domeniului de aplicare se par chestiuni neproblematice. Totuși, mai dificilă este includerea ofertelor inițiale de monedă, prevederile privind țările terțe și cooperarea între ESMA și autoritățile naționale competente. Carolin, de asemenea, salută ambițiile lui Ashley și ale unora din colegii săi e de acord cu ei că o adoptare rapidă a unei legislații de facilitare în privința ofertelor inițiale de monedă și a criptomonedelor în general este extrem de importantă. De aceea, ea cere Comisiei să vină cu o evaluare cuprinzătoare a cadrului potențial uh, juridic pentru acest, această modalitate nouă pentru a evita orice întârzieri pe acest dosar privind ESMA și NCAs, care ne susține un rol îmbunătățit pentru autoritățile naționale competente, pentru că ele cunosc uh, piețele cel mai bine. Totuși, divergențele la nivel european ar trebui să fie evitate, pentru că acesta ar putea deveni un subiect dificil uh, pe care să avem compromisuri. Prevederile privind țările terțe par să fie uh, lucru cel mai complicat și care cauzează o dezbatere intensă. Liberalii, în general, susțin uh, prevederi de echivalență transparente și ambițioase. Deși recunoaștem sensibilitățile politice, trebuie să ne uh, asigurăm că IMM-urile europene trebuie finanțate uh, de pe continentul european sau din altă parte. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, Ramon. Să trecem acum la raportorii din umbră. Avem doi raportori din umbră de la PPE pentru cele două rapoarte. Prima, prima este Ann Sander. Ana, ai cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Mai întâi vreau să mulțumesc uh, raportorului și raportorilor din umbră pentru schimburile de opinii foarte bune pe care le-am avut și pe care le vom mai avea. Aș vrea să abordez câteva chestiuni diferite. Mai întâi, problema pragului. Ca să spun că susțin majoritatea colegilor Uh, care doresc uh, creșterea pragului privind publicarea unui prospect uh, în ce privește protecția investitorilor. Cred că avem nevoie de reguli. Deci mi se pare esențial ca investitorii să nu aibă acces la platformă decât odată ce au furnizat o serie de informații și după ce au trecut testul de cunoaștere, după ce uh, arată că au înțeles și au acceptat riscurile legate de crowdfunding și după ce au uh, văzut uh, care sunt consecințele neadaptării platformei la profilul investitorilor. Pe care de consecință, vreau să mă refer la uh, situația proiectelor propuse și să susțin faptul că platformele care doresc să investească în proiectele pe care le propune să poată să o facă. Uh, este faimoasa expresie englezească skimming the game, integrarea platformei cu uh, platformele cu platformele clienților, dar asta nu trebuie să fie o obligație sistematică. Uh, și cu scopul de a informa mai bine investitorii, platforma trebuie să fie transparentă în ce privește investițiile sale. Cred că este la fel de important să facem distinția între informațiile pe care platforma uh, le furnizează publicului și comunicările de marketing care se adresează investitorilor înregistrați pe această platformă. Ajung acum la trei puncte mai problematice, a zice, și pe care încă trebuie să mai lucrăm foarte mult. Problema supervizării, supravegherii, dat fiind că noi creăm un instrument european. Mi se pare interesant și pertinent ca autorizarea și uh, supravegherea să fie conferite ESMA. Înțeleg uh, argumentele opuse, argumentele legate de competență în special. Cred că dacă vom da această misiune ESMA, uh, și autoritățile naționale uh, ar putea să contribuie cu competența lor uh, la această activitate. Asta rămâne o chestiune pe care am discutat în grup și o să mai discutăm. Ar fi interesant să avem un aviz juridic al Parlamentului un răspuns la această întrebare, dacă putem da această misiune ESMA, știind că astăzi nu e prevăzut uh, în competențele ESMA. Uh, vă reamintesc că există și uh, revizuirea agenților. Deci putem pur și simplu să dăm, e o întrebare, putem să dăm această responsabilitate ESMA? Al doilea punct se referă la sistemul de echivalențe. Știm că noi astăzi avem de-a face, că vrem să dezvoltăm o piață la nivel european. Nu sunt sigură astăzi că trebuie să uh, avem în vedere acest sistem. Obiectivul nostru este să avem o piață europeană și să dezvoltăm această piață a crowdfunding-ului în Uniunea Europeană. Și apoi, ultimul punct, care se referă la oferta inițială de monedă. Aici mă alătur unei serii de colegi și cred și eu că este realmente un subiect pe care trebuie să lucrăm la nivel european. Trebuie absolut uh, un regulament aici și cer Comisiei Europene să ne facă propunere în acest sens. În schimb, cred că textul privind crowdfunding-ul nu este cel mai bun vehicul legislativ pentru a rezolva această problemă. Asta vreau să vă spun și mă bucur uh, și sunt nerăbdătoare să avem uh, discuții fructuoase în zilele următoare. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, An, pentru această contribuție. Și acum Ton Vanegendara va vorbi tot în numele PPE în calitate de raportor din umbră. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Cred că e foarte clar că discuțiile despre criptomonede sunt foarte relevante pentru acest dosar și sunt niște discuții care, dincolo de punctele pe care le-a menționat colega noastră, sunt extrem de interesante. Dar cred că trebuie să stabilim niște priorități mai întâi că există multe diferențe în ce privește ceea ce considerăm crowdfunding uh, obișnuit pe de-o parte și emisia inițială de monedă pe alta parte. De exemplu, acest prag maxim de 8 milioane de euro pentru crowdfunding, asta ar însemna că nu abordăm decât uh, o porțiune foarte mică din aceste oferte și numai o mică porțiune va fi acoperite de pachetul legislativ, deci trebuie să ne punem întrebarea dacă e care corectă de urmat. În al doilea rând, astăzi, vedem cu toții posibilitățile monedelor virtuale, dar în același timp există prea puține informații practice disponibile despre modul cel mai bun de a le reglementa și sunt de acord cu colegii când spun că uh, Comisia Europeană ar trebui să facă o propunere legislativă cât mai largă pentru a uh, rezolva această problemă a criptomonedelor separat. În al treilea rând, uh, începește uh, monedele virtuale. Cred că nu putem să stăm să nu facem nimic când ne uităm la Asia, unde ele sunt foarte populare. Bun, asta nu înseamnă că trebuie să ne facem noi propria muncă în Europa. Și mai întâi de toate trebuie să reglementăm, să oferim protecție consumatorului. Asta e o sarcină stabilită în mod specific pentru noi, dar pe de altă parte n-ar trebui să blocăm aceste piețe în dezvoltarea lor, trebuie să ne asigurăm că, avem, uh, că le dăm uh, loc să se dezvolte, să crească. De aceea, cred că ar fi o idee bună să ne uităm la impactul uh, regulamentului și pe baza acestei analize să examinăm subiectul împreună cu Comisia Europeană. Mulțumesc foarte mult, Tom. Acum, în numele SND, o avem pe Eva Cali. Eva. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Vreau să mulțumesc lui Ashley Fox și tuturor colegilor care au lucrat pe acest dosar pentru progresele făcute deja. Se pare că am ajuns la un acord privind domeniul de aplicare principal al regulamentului, practic cele 8 milioane de euro prag și, de asemenea, suntem aproape de a ajunge la un acord privind definițiile, suntem aproape de compromis în ce privește rezolvarea plângerilor, conflictul de interese, informațiile către clienți, informațiile de intrare pe piață, uh, declarațiile și comunicările de marketing. De asemenea, susținem platforme care practic uh, participă la uh, finanțare. În ce privește emisia inițială de monedă, considerăm că trebuie inclusă în acest dosar, trebuie să găsim un mod potrivit ca să dăm un cadru și o certitudine juridică și investitorilor pe un mediu complet nereglementat înainte de a fi prea târziu. Deci nu trebuie să rezolvăm tot acum, dar unele lucruri cred că trebuie să fie incluse. În ce privește rolul ESMA? Aici uh, insistăm pe poziția noastră ca textul propus de comisie să rămână și pentru că el este cel adecvat, pentru că spiritul uh, uh, acestui text nu este de a înlocui autoritățile naționale cu ESMA, ci de a crea un regim diferit și omogen pentru platforme, în special în țări care uh, nu au uh, platforme de crowdfunding și în acest context nu înțeleg uh, meritele economice ale propunerii unui regim diferit, odată ce este clar că toți participanții preferă al 29-lea regim, așa cum este sugerat de către Comisie. În ultimul rând, aș vrea să-i mulțumesc din nou lui Ashley Fox pentru eforturile sale de a găsi o soluție în ce privește echivalența cu țări terțe acesta este un regulament pentru statele membre și nu pentru țări terțe. Ce obțin acest dosar? Da, putem să ne revenim pe această chestiune și să găsim o soluție. În acest moment însă nu putem cădea de acord asupra uh, articolul articolului acestuia propus. Deci asta e contribuția pe care avem noi până acum. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Eva! Așadar, acum, în numele verzilor, Molly. Thank you very much, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș începe prin a-i mulțumi lui Ashley și asistenților săi pentru munca eh, foarte bună. În primul rând, lucrurile în legătură cu care suntem de acord. Susținem o, un cadru unic, suntem de acord cu principiul, nu suntem chiar de acord cu terminologia. Eu cred că uh, ar trebui să susținem această finanțare pentru IMM-uri. De asemenea, ă, aspectele menționate de raportor în legătură cu protecția investitorilor, mai multe amendamente de compromis au putut fi redactate. Însă există anumite dezacorduri menționate și de colegii raportori din umbră în legătură cu echivalența statelor terțe. Uh, Poziția noastră este că nu ar trebui să avem un regim de echivalență pentru piața de crowdfunding, de vreme ce această piață este încă în dezvoltare în Uniunea Europeană. Nu mi se pare că dacă îl părăsim Uniunea Europeană, trebuie să ne acordăm noi înșine dreptul de a profita, profita de condițiile Uniunii. După aceea, autorizarea și procedurile de supraveghere pentru platformele de crowdfunding. Aici uh, ar trebui să avem, uh, să fim responsabili pe fond, cu toate că putem și să colaborăm cu autoritățile naționale. Uh, de asemenea, avem o poziție apropiată de PPE în, în ceea ce privește emisiile de monedă. Uh, în loc să reglementăm o mică parte a acestui domeniu, am dori o, legis- o legislație specifică pentru uh, aceste emisii inițiale de monedă, cel puțin în prima fază. Raportorul a spus că există acord uh, transpartinic în uh, legătură cu uh, Uh, pragul de 1 milion, 3 milioane, însă noi suntem de părere că pragul ar trebui să rămână la 1 milion. Uh, mă dezamăgește că unele dintre amendamentele noastre nu au fost integrate în compromis. Uh, amendamentul 249, cerințe de capital, similar cu amendamentele socialiștilor și democraților și amendamentul 282, cerințe de dirigență. Avem câte încă, mai avem câteva reuniuni ale raportorilor din umbră și sunt convinsă că uh, o să continuăm în spiritul co- de, de cooperare. Nu văd pe nimeni din partea GUE, deci pentru FDD Marco Vali. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, raportorilor și raportorilor din umbră pentru că discuțiile noastre ne-au uh, permis să ajungem la acorduri și uh, cred că vom reuși să ne punem de acord în legătură cu pragul de 8 uh, milioane de euro, cel puțin pentru vânzarea în detaliu, pentru că altfel pentru că trebuie să se poată investi cu adevărat în produse de de interes. Trebuie să ne gândim la lucrători și la posibilitatea de a lucra în proiecte importante pentru platforme. Este un argument mai bun pentru evitarea conflictelor de interes și pentru uh, creștere, creșterea transparenței. Am găsit un punct comun în amendamentele de compromis și acest lucru um, este încurajator în ceea ce privește aceste emisii inițiale de criptomonede ar trebui să introducem și acolo o cifră însă. Acest, uh, această piață este de, trebuie să fie organizată de un regulament european în acest sens. După părerea noastră, reglementarea nu trebuie să centralizeze supravegherea în interiorul ESMA. Trebuie să susținem rolul autorităților naționale competente, pentru că acestea au mai multă experiență și mai multe cunoștințe uh, și cunosc mai uh, în detaliu sistemul de pe teren. Nu ar fi prima dată când un uh, regulament face abstracție de aceste aspecte Am văzut acest lucru și la perspectiva MIFID și la USITS. Ar trebui să includem și statele terțe în această normă, cu toate că, bineînțeles, situația legată de Brexit eh, devine destul de problematică. Regatul Unit va rămâne în afara Uniunii, însă există totuși o clauză de revizuire cu o perioadă de tranziție de 1 la 2 ani și trebuie de asemenea să hotărâm cum tratăm statele terțe. Acest lucru ar trebui să fie mm, util. Dezbaterea a fost una înfructuoasă și cred că în timpul restant vom putea să rezolvăm punctele pendinte. Da, Acum trecem la intervențiile spontane. pe Vanș Beres. Doream să intervin pe două puncte. Raportorul a menționat uh, discuțiile pe care le-am purtat ieri cu cei trei președinți ai ESA și acest dosar a fost menționat uh, de mai multe ori în discuțiile cu raportorul nostru și iau notă că în uh, ceea ce privește ICO, președintele ESMA s-a exprimat foarte clar. A spus că, bineînțeles, nimeni nu dorește să oprească inovarea, însă apare uh, chestiunea legalității concurenței uh, pentru a nu ajunge la spălare de bani. Este și propunerea pe care o fac coordonatorilor ca soluția cea bună pentru comisia noastră ar fi să tratăm această uh, afacere a, a ICO, însă în mod coerent. Să adresăm o întrebare cu solicitare de răspuns oral către comisie cu rezoluție pentru a trata acest subiect după cum trebuie, decât să îl uh, abordăm pe, pe ușa din dos, pe baza propunerii comisiei. Mi se pare un subiect prea uh, serios pe, pentru a fi tratat așa. În al doilea rând, în ceea ce privește ESMA, într-adevăr, competențele ESMA sunt uh, deschise însă nimic nu interzice să atribuim o competență ESMA pe care, care să uh, o integreze în atribuțiile sale. Uh, iau notă de o mică contradicție în uh, cele, ce, cele spuse de raportor. În ceea ce privește regimul echivalențelor, fie avem un pașaport pentru toată lumea, pentru a avea o piață cât mai mare. Însă după aceea, când vine vorba de supravegherea că, că totul funcționează cum trebuie, acordăm această putere autorităților naționale. Poate n-am înțeles eu prea bine, însă cred că trebuie să susținem propunerea Comisiei în legătură cu rolul ESMA pentru a funcționa bine o adevărată piață europeană. Mulțumesc, Pervanș. Nu mai dorește nimeni să intervine. Poate uh, rugăm comisia să intervină înainte să-i dăm cuvântul din nou lui Ashley. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, raportorului și raportorilor din umbră pentru că au abordat acest text ne bucurăm că se progresează rapid pentru a, pe acest proiect. Este un aspect important din planul de acțiune al uh, Uniunii Piețelor de Capital pentru startup-uri și scale-up-uri, pe cele trei puncte care au fost supuse discuție aici. Rolul ESMA, ceea ce încercăm să obținem este un mediu concurențial echitabil și reducerea sarcinii uh, administrative asupra uh, întreprinderilor în piața unică. Deci uh, am făcut această propunere de supraveghere a platformelor prin ESMA, care, după părerea noastră, este coerentă cu spiritul regulilor consistente și acelorași reguli aplicate pe piața unică. În al doilea rând, nu am inclus explicit uh, ICO-urile, Asta pentru că um, mai trebuie încă să studiem, să vedem cum se dezvoltă piața, să vedem care sunt riscurile și cum pot să fie abordate la nivel de supraveghere. Deci, uh, mi se pare oarecum prematur să introducem ICO-urile ca atare în propunere și am preferat să terminăm evaluarea în primul rând pentru a vedea cum putem veni cu un regim specializat. În al trei, în cel de-al treilea, uh, nu am inclus uh, uh, propunerile de extindere pentru că piața de crowdfunding în Europa este destul de mică comparativ cu alte regiuni cum ar fi Asia, uh, propunerea noastră este să permitem acestei piețe să crească și să putem folosi aceste platforme în economia europeană. Înainte de a-i da cuvântul lui Ashley, câteva observații din partea mea și eu am depus uh, amendamente. Cred că este un, uh, există un acord destul de larg în ceea ce privește pragul în ceea ce privește echivalențele, un lucru care mi se pare foarte clar din raportul nostru este principiul general. Atunci când un stat terț ă, de, ă, adoptă standardele și regimul de reglementare al Uniunii Europene și distincțiile juridice respectiv acea țară ar trebui să fie capabilă în principiu să acționeze pe piața noastră. Unul dintre argumentele în legătură cu extinderea acestei piețe în viitor trebuie să țină de deschiderea acestei piețe către statele terțe care dau curs sistemului de uh, supra- supraveghere și reglementare pe care îl avem noi. Și raportorul s-a referit și la ideea unui, unei revizuiri, pentru că, bineînțeles, aceste aspecte sunt legate și de controversele politice actuale. În ceea ce privește ESMA, ceea ce este important este că nu vrem să ajungem la un regim de dublă autorizare care nu ar fi uh, favorabil pieței emergente și nici pentru oportunitățile pe termen lung S-a menționat uh, o idee interesantă a unui aviz juridic. M-ar interesa să știu care este poziția lui Ashley. Uh, poate ar trebui să ne gândim la aceste lucruri atunci când ne îndreptăm spre negocieri. Ashley, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc raportorilor din umbră pentru comentarii. Nu le voi repeta în special de vreme ce avem o reuniune, o întâlnire a raportorilor din umbră în această după masă. Dacă aș dați voie să răspund la câteva ideile exprimate, câteva din ideile exprimate. Vă mulțumesc pentru comentarii în legătură cu protecția investitorilor. Am luat notă de amendamentele pe care le-ați depus. Cred că le putem uh, cred că putem include acele teste menționate. Ideea avizului juridic uh, este una care poate fi avută în considerare, însă ar putea să uh, încetinească procesul uh, foarte mult. Nu voi spune însă da sau nu de, de, deocamdată. 200, amendamentele 249 și 282 putem să le examinăm mai în profunzime, în special cel referitor la eh, cerințele de capital. Iva și Marco, mulțumesc pentru susținerea legată de ICO. Eh, cred că aceasta este o, mm, un aspect care, la care va trebui să ajungem la vot în comisie, pentru că nu există o poziție comună între raportorii din umbră. Eh, Cred că marile grupuri sunt împărțite și singura modalitate de a rezolva lucrurile este să ajungem la vot. Nu știm încă care va fi avizul Consiliului. S-ar putea ca Consiliul să fie complet împotrivă și dacă uh, așa este, atunci timpul deja aproape s-a încheiat. Însă vrem să Considerăm că vom obține mai multe la comisie dacă avem un vot și includem această idee în uh, proiectul nostru, deci vă încurajez să votați pentru includerea ICO-urilor. Uh, în ceea ce privește echivalențele, uh, s-a menționat posibilitatea unei echivalențe în viitor, examinăm și această posibilitate. Cred că cu aceasta pot să închei, domnule președinte. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Calendarul Negocierile sunt în curs și votul la Comisia Econ este așteptat în data de 5 noiembrie. Deci, mulțumim tuturor pentru contribuții. Pauză două minute și uh, reluăm uh, ședința când ajunge domnul Rosati. So, thank you, colleagues. Um, so now we move to point 14 and point 15 on... Trecem acum la punctul, punctele 14 și 15, normele de impozitare a societăților în cazul unei prezente digitale substanțiale și punctul 15, un sistem comun de impozitare a serviciilor digitale pentru veniturile realizate din furnizarea anumitor servicii digitale. Să trecem la primul punct, care se referă la prezența digitală substanțială. Raportorul este Darius Rosati, însă colegul nostru Weimar îl va înlocui pe uh, Darius. Da, îmi face mare plăcere să înlocuiesc pe prietenul meu Darius. Din păcate nu poate să fie prezent astăzi, își cere scuze pentru absență, însă voi lectura de declarația sa pe acest dosar important. Eh, Darius susține ideile propunerii comisiei. Darius consideră că um, o propunere pe termen lung este o mare plus valoare pentru impozitarea economiei digitale, în special în ideea în care nu introduce impozite suplimentare abordarea OCDE este cea mai bună. Deocamdată există și munca uh, asupra impozitării uh, economiei digitale care nu a avut rezultatul scontat, ceea ce uh, face ca munca Uniunii Europene să fie cu atât mai salutară. În absența unei abordări comunitare, uh, unele state membre au început să adopte stat, soluții unilaterale, ceea ce duc la, duce la o uh, incertitudine de reglementare. Uh, raportul nu schimbă în mod substanțial propunerea Comisiei. În primul rând, cineva trebuie să ia notă de munca comisiilor taxe și tax 1 și taxe 2 Uh, și a Comisiei PANA. Darius sublinează că datorită incertitudinii uh, uh, definiției legate de prezența digitală, Uh, aceste definiții trebuie să fie clarificate pentru a reduce incertitudinile atât pentru companii cât și pentru autoritățile fiscale. Se sublinează că ar putea să existe o problemă cu aceste definiții. Mai mult, Darius sublinează că uh, impozitul digital, Comisia pentru Taxe Digitale trebuie să uh, verifice uh, respectarea acestei directive de către companii pentru a uh, examina implementarea propusă a acestui impozit și, ca, și să servească drept un organism de, a, um, de comunicare între autoritățile naționale și pentru a evita dubla impunere. Darius, raportul lui Darius sublinează că schimbările în uh, legislația fiscală trebuie să um, respecte principiul neutralității fiscale și să nu discrimineze între companiile comunitare și extracomunitare și că IMM-urile nu trebuie să intre în domeniul de aplicare. Dar eu sublinează că deocamdată nu dorește să schimbe niciun prag în ceea ce privește prezența uh, digitală semnificativă. Studiile uh, Comisiei sau uh, ale statelor membre trebuie să ducă la schimbări și nu simple evaluări. Mulțumim foarte mult, Iuri că ne-ai prezentat poziția lui Darius Rosati. Următorul dosar, Sistemul Comun de Impozitare a Serviciilor Digitale pentru veniturile rezultate din furnizarea anumitor servicii digitale. Aici, raportorul este Paul Tang, căruia îi dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, îți mulțumesc, Brian. Aș dori să vă spun că astăzi discutăm o imensă problemă. Avem cele mai mari companii din lume care plătesc cele mai uh, puține taxe. Este o chestiune percepută ca inechitabilă de mulți oameni și este vorba și de o lipsă de eficiență, nu există egalitate de șanse și cifrele comisiei ne arată că există o diferență imensă între multinaționalele uh, tradiționale și cele, digi- și cele digitale, mai ales când ultimele recurg la o planificare fiscală agresivă. Sunt cele mai mari companii ale lumii care plătesc cele mai puține taxe. Deci trebuie să facem ceva din acest punct de vedere. Acestea fiind spuse, Parlamentul European, în rapoartele uh, la Masur și Tang, CCC, CCCTB și uh, CCCTB este, cere o soluție structurală care să asigură că până la urmă companiile plătesc taxe pe profit și în rapoartele respective am inclus și conceptul unei prezențe fizice semni, digitale semnificative și în același timp Știm prea bine cât de lent este Consiliul, dacă pot să spun asta. Cred că și Consiliul trebuie să renunțe la un vot în unanimitate și să treacă spre un sistem de vot uh, bazat pe o majoritate pentru a accelera măsurile luate, însă avem nevoie și de acțiuni pe termen scurt care să nu contravină soluției uh, uh, structurale pe care va trebui să o găsim la un moment dat. Și mă bucură să văd că și uh, francezii au introdus o clauză de expirare, spunând că um, această definiție a prezenței digitale semnificative va fi înlocuită la un moment dat, tocmai pentru a găsi o soluție structurală. Acestea fiind spuse, discutând soluția pe termen scurt, nu avem niciun motiv să nu insistăm asupra egalității de șanse. Cota de taxare discutată acum de 3% este prea, prea, prea joasă, ar trebui să discutăm de un procent de 5% aplicat giganților uh, tehnologici, mai ales când uh, recurg la o planificare fiscală agresivă și există și alte motive. Nu trebuie să excludem uh, companiile care cresc foarte rapid, de exemplu Amazonul. De ce face obiectul unei derogări din propunerile făcute. Deci nu trebuie să mărim doar cota de impozitare, ci să extindem și uh, domeniul de aplicare astfel încât și Amazonul și Netflixul Uh, Netflix-ul să se regăsească în domeniul de aplicare. Deci trebuie să dăm dovadă de mai multă ambiție din partea, ce puțin din partea Parlamentului European, pentru a exercita presiuni și asupra Consiliului și propunerea trebuie să fie mult mai ambițioasă decât uh, ce discutăm acum, tocmai pentru a transmite și acest semnal uh, politic. Trebuie să facem Uh, progrese concrete. Toate aceste chestiuni trebuie să se reflecte și atunci când discutăm prezența digitală semnificativă. Există diferite definiții. Cea din CCCTB este puțin mai largă decât cea propusă de Comisia Europeană și cred că ar trebui să facă obiectul discuțiilor și din Parlamentul European. Și în fine, o ultimă observație administrațiile naționale fiscale se ocupă de, între ghilimele, taxe europene. Și dacă este să examinăm uh, aspectele practice, trebuie să vedem cât de bine se descurcă administrațiile naționale fiscale cu colectarea taxelor europene pentru a vedea mm, cât de bine colectează aceste taxe digitală, pentru că trebuie să fim uh, siguri că aceste taxe europene sunt colectate de către autoritățile naționale, respectându-se standardele europene. Mulțumesc, domnule președinte. Îți mulțumesc, Paul. I-am auzit pe cei doi raportori. Reprezentanții PP și așa de s-au pronunțat și acum trecem la ECR. Domnul uh, Fox este raportorul lui Numără, dar uh, Bernd este prezent. Te rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă transmit scuzele lui Ashley Fox, care nu, po- uh, nu poate să prezinte la această discuție și mi-a trimis două declarații. În ceea ce privește raportul Rozati, în primul rând, au existat câteva amendamente aduse de raportor proiectului de raport și, în general, Ashley Fox salut uh, acest obiect de impozitare a societăților în cazul unei prezențe digitale substanțiale. Suntem de acord cu amendamentele care uh, cer să plecăm de la activitatea OCDE privind uh, taxarea digitală și, și respectarea suveranității naționale. Ashley înțelege că există un prag de 7 milioane de pragul sumei uh, inclus în CCCTB. ECR nu dorește să ajungem la măsuri unilaterale. Pentru noi, situația ideală ar fi următoarea, măsurile OCDE să fie puse în aplicare. Este un lucru prea puțin uh, Probabil în acest moment, drept urmare, nu ar trebui să împiedicăm statele membre să treacă la măsuri unilaterale pentru a răspunde acestor îngrijorări. Și, în general, domnul uh, Fox este nerăbdător să lucreze cu raportorul pe acest dosar. Și acum, dacă îmi permiteți, domnule președinte, o să dau citirea celei de-a doua declarații primii raportul uh, Tang. Domnul Fox salută proiectul de raport al domnului Tang. este de acord că este nevoie de uh, taxarea acestor companii. Este însă îngrijorat de extinderea domeniului de aplicare acestui raport. Raportorul propune, propune o creștere a cotei de impozitare de la 3 la 5% și insist asupra faptului că este vorba de o măsură provizorie până la introducerea bazei uh, comune consolidată de impunere fiscală pentru societățile uh, comerciale această extindere este, poate fi uh, riscantă în lipsa unei evaluări a impactului. La fel cum am spus uh, și în cazul raportului Rosati, am dorit să evităm împiedicarea unor uh, măsuri unilaterale din partea statelor, statelor membre. Ar fi ideal ca normele OCDE să fie adoptată de toată lumea, dar nu trebuie să împiedicăm statele membre să, să-și impună propriile măsuri, pentru că un acord la nivelul OCD este puțin probabil. Mulțumesc, nu văd pe nimeni prezent din partea ALDE. Deci o să dăm cuvântul verzilor, dacă este cineva prezent. Văd că Martin, reprezentantul GU, este prezent. Ai cuvântul, Martin. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și, uh, să mulțumesc și raportorilor pentru faptul că proiectele de raport merg uh, în direcția potrivită. Așa cum am uh, menționat de mai multe ori, avem de a face cu un subiect legat de actualizarea mm, cadrului fiscal la secolul 21 astfel încât și domeniul digital să-și aducă contribuția la dezvoltarea societății în general. Deci este o temă foarte interesantă. Întrebarea care se pune este cum uh, poate fi distribuită plus valoarea creată de domeniul uh, digital și cred că ambele rapoarte merg în direcția adecvată din acest punct de vedere, mai ales în contextul ultimelor scandaluri uh, fiscale care au aruncat o lumină negativă asupra giganților digitali din zilele noastre. Și poziția legiuitorilor din trecut poate fi uh, exp- exprimată printr-o metaforă din uh, spațiul uh, cultural uh, uh, britanic. Știm cu, toți, știm cu toții uh, spectacolul uh, Muppets, uh, unde lucrurile sunt com- comentate de două păpuși în uh, vârstă, de undeva de la balcon și cred că acesta este rolul uh, pe care l-au avut legitorii europeni. Aceștia în cele din urmă trebuie să uh, vină pe scenă și să participe în mod activ la ce se întâmplă în viața reală. Din păcate s-au înregistrat întârzieri când vine vorba de impunerea unui, uh, unei taxe digitale. Uh, guvernul uh, german a avut un rol în această întârziere. Sper că poziția Ministrului de Finanțe german va fi, se va schimba și va accepta în cele din urmă necesitatea introducerii unei asemenea impozit. Și trecând acum la um, rapoarte, la discuția pe fond. Uh, pentru noi este importantă impozitarea activ- activităților acolo unde activitățile economice um, se desfășoară. O chestiune pe care nu am înțeles-o în, uh, în totalitate și pe care ar trebui să o discutăm mai mult este um, cea legată de um, normele um, de derogare pentru întreprinderile mici și mijlocii. Dacă acestea sunt prea uh, extins definite, există posibilitatea unei uh, eludări a uh, sarcinilor fiscale și aș avea o întrebare legată de amendamentul 9 unde se face trimitere pe bună dreptate la competențele statelor membre când vine vorba de uh, impozitare. Însă, nu ar fi o idee bună în contextul raportului TANC, de exemplu, să definim o cotă de impozitare uniformă pentru a evita o concurență dăunătoare din punctul de vedere al reducerii uh, cotei maxime discutând despre raportul Tang, suntem de acord cu propunerea de a avea un procent de 5%, suntem de acord și cu extinderea domeniului de aplicare, astfel încât să fie acoperită și marile platforme uh, digitale, care astfel uh, pot fi obligate să um, își uh, aducă o contribuție adecvată la dezvoltarea societății și sperăm că prin ambele rapoarte putem să transmitem un semnal puternic uh, Consiliului care să fie util pentru a schimba scepticismul uh, regăsit în statele membre vis-a-vis -vis de această idee. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, Martin! Următorul grup ar fi FDD, nu știu dacă este cineva prezent. Da? Nu. Din partea NL, atunci? Intervenții spontane acum. Ala, îmi pare rău. Oui, merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să felicit raportorii pentru calitatea muncii. Cred că e o bună bază de reflexie uh, și pentru opoziția comisiei noastre. Aș fi vrut uh, pentru că s-a insistat pe caracterul urgent al acestui dosar. Pentru că o serie de state membre mai mult s-au obțin sub presiunea societății civile sau ONG-urilor. Sunt tentate să ia decizii unilaterale, ceea ce ar fi absurd în acest uh, sector economic. Pe de altă parte, suntem încă, sper, avem încă o fereastră de oportunitate deschisă după nenumăratele scandaluri legate de optimizarea fiscală a multinaționalelor și toate inițiativele care s-au luat, încurajate de Parlamentul European, inițiative pe care le-a luat Comisia Europeană de a profita cumva de aceste scandaluri în sensul de a crea un sistem fiscal în cadrul european și mondial care să fie mai satisfăcător decât ce avem acum. Adaug faptul că până nu de mult inițiativele pe care putea să le ia Uniunea Europeană în ce privește întreprinderile digitale erau uh, privite în Statele Unite ca o agresiune împotriva uh, navelor amiral ale economiei americane, dar a devenit clar că în materie fiscală și în alte domenii aceste companii uh, au fost de asemenea, au început să fie uh, cercetate de autoritățile federale americane care încep să înțeleagă nevoia de a avea o reglementare similară cu regulamentul general prin protecția datelor pe care l-am adoptat noi. Deci, poarta e încă deschisă și aș adăuga faptul că argumentul evocat de unii și într un domeniu delicat uh, lucrăm așteptând concluziile OCDE. E o glumă. E clar că Statele Unite n au acceptat uh, concluziile OCDE ca să-și reformeze sistemul fiscal și mai ales uh, impozitarea întreprinderilor multinaționale americane sau a filialelor americane ale multinaționalelor europene. Deci, noi, europenii, trebuie să ne hotărâm ce vrem evident că urmărim îndeaproape activitățile OCDE ca să ne asigurăm că facem propuneri pe care după aceea să le putem negocia cu marii noștri parteneri în sânul acestei instituții sau în marja ei, dar nu putem să facem din poziția OCDE o regulă și o condiție sine qua non. Adaug o chestiune suplimentară. Ținând seama de faptul că noile resurse proprii care ar trebui să alimenteze bugetul european Comisia Europeană a propus o parte din sau tot CCCTB-ul, baza comună de impozitare corporatistă, ceea ce dă propunerilor Comisiei Europene un caracter destul de utopic. Intrăm deja într-o lume virtuală, cu alte cuvinte, am putea finanța o parte din bugetul european cu parte din resursele fiscale despre care începem acum să dezbatem și despre care nici nu știm dacă o să obținem un acord, uh, pentru că e nevoie de unanimitate. Nu știu dacă o să-l obținem înainte de nou cadru financiar multianual. Deci toate aceste lucruri ar trebui să pledeze în favoarea urgenței, urgență în sânul Parlamentului, asta e realizat, și urgență în sânul Consiliului. Și aici aș fi foarte interesat să știu ce uh, estimează Comisia prin reprezentanții săi care sunt aici alături de noi uh, în legătură cu uh, modul în care avansează lucrurile la Consiliu. Aș încheia spunând că dacă există un punct pe care trebuie să facem progrese și să încercăm să găsim un consens în sânul Parlamentului și în alte instituții, este definiția prezenței digitale, pentru că pentru că trebuie să existe o formă de impozitare corespunzând raportului Paul Tang sau o altă formă, cum este prevăzută în raportul Rosati, oricare dintre acestea ar fi, să nu uh, uh, ratăm definirea prezenței uh, digitale. Am făcut propuneri în cadrul raportului CCTB, raportul TANC. Sigur, definiția poate fi modernizată, completată, dar cel puțin dacă am putea să facem progrese aici ar fi foarte bine. Vă mulțumesc. So, Alan, thank you very much. I just see one of our... Îți mulțumesc, Alan. Văd că unul din uh Raportorii în umbră din colegii noștri tocmai a sosit din partea PPE. Aveți cuvântul. Merci beaucoup. Monsieur le Président, lo primero que lo, lo primero agradec în primul rând, aș dori să mulțumesc celor doi raportori pentru munca și propunerile pe care le-au prezentat. Cer scuze pentru domnul Mato, care nu poate să fie prezent, are voturi la Comisia Pescuit. To- toți din, trebuie să votăm în paralel în mai multe comisii. După cum am spus în ultima dezbatere, uh, Uh, piața unică digitală trebuie să fie una dintre prioritățile politice ale instituțiilor europene. Un cadru fiscal stabil trebuie să ofere oportunități digitale persoanelor, uh, întreprinderilor care uh, pe piața digitală europeană, care numără sute de mii de consumatori acest uh, impozit pentru serviciile digitale este o măsură temporară necesară uh, situației actuale pentru a garanta că întreprinderile, că întreprinderile își uh, plătesc impozitele atunci când au asemenea activități. Domnul Mato susține că fiecare întreprindere trebuie să plătească ceea ce trebuie și unde trebuie pe de altă parte, în ceea ce privește extinderea domeniului de aplicare, o parte uh, de uh, trebuie să se țină cont uh, serviciile digitale, audio, video, veniturile obținute prin servicii digitale. Propunerea pe care ne-o face Comisia este ambițioasă și inedită vrea să includă uh, venituri impozabile uh, și uh, alte venituri. Negocierile trebuie să avanseze și pe partea Consiliului, unde apare riscul ca multe state membre să decidă să își dezvolte propriile propuneri, ducând la o fracturare, fragmentare a pieței unice Există două idei în cadrul acestei propuneri. Pe de o parte, necesitatea de a avea o autoritate care, care supraveghează plata acestor impozite și ca întreprinderile să contribuie acolo unde trebuie. Pe de altă parte, o clauză de revizuire strictă care pentru a evalua impactul acestor măsuri și pentru a evalua dacă este necesar să se includă și alte servicii în interiorul domeniului de aplicare. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Thank you very much for that. Vă mulțumesc Alături de noi sunt și reprezentanții ai comisiei. Nu știu dacă doresc să ia cuvântul în condițiile în care le-au fost adresate câteva observații și întrebări. Dacă doresc, le dau ocazia. Prezident. Ziua tuturor, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea mai întâi să mulțumesc raportorilor pentru analiza foarte detaliată a propunerilor pe care Comisia le-a făcut privește impozitarea economiei digitale, firmelor digitale. Cred că în raportul domnului Tang uh, chestiunile legate de domeniul de aplicare și legătura între termenul lung și termenul scurt sunt foarte pertinente și cred că sunt în inima acestei discuții. Cunoașteți poziția noastră și evident că suntem dispuși să oferim o expertiză tehnică privind elementele cele mai noi pe care le-ați identificat. În raportul domnului Rosate, ce este interesant de asemenea este legătura cu munca Parlamentului în cadrul uh, CCTB, bazei comune consolidate privind impostul pe profit al companiilor, uh, ceea ce încă este discutat în Consiliu. Deci temerile care au fost exprimate privind faptul că pachetul digital ar putea cumva să distragă atenția Uh, privind munca pe CCTB se dovedesc nefondate și legătura între aceste două trebuie să continue să fie examinată. Domnul Amasur a întrebat dacă putem spune ceva în legătură cu situația discuțiilor în Consiliu. Uh, m-aș limita la discuțiile tehnice. Discuțiile politice le urmăriți și noastră, ca și noi, prin presă și pozițiile diferiților miniștri le vedem acolo. Pe plan tehnic, însă, președinția austriacă a avut o muncă extraordinară de stabilizare a textului, punctele care la nivel tehnic continuă să fie discutate nu sunt complet stabilizate și ar fi uh, domeniul de aplicare, pentru că, așa cum știți, probabil contrar a ce propune domnul Tang, Consiliul este pe cale să reducă domeniul de aplicare față de propunerea Comisiei, mai ales pe ce privește vânzarea de date. Al doilea punct care este obiectul discuțiilor este clauza de caducitate sau clauza de revizuire așa cum a menționat ministrul de Merește acum uh, pe masa Consiliului pentru a găsi o formulare acceptabilă. Și al treilea punct constă într-o discuție privind colectarea taxe, astfel încât uh, povara administrativă să nu fie prea mare. Acestea sunt cele trei puncte pe care președinția austriacă speră să găsească foarte rapid un consens, astfel încât dezbaterea politică să se bazeze pe un text stabilizat pe plan tehnic. Cum spuneam, Comisia e la dispoziția raportorilor și raportorilor din urmă pentru toate uh, dispozițiile tehnice și Vrem să reamintim urgența nevoii de a decide pe aceste dosare, pentru că vedem că pe măsură ce statele își prezintă proiectul de buget pentru anul viitor, există o multiplicare a taxelor decise de statele membre și lumea nu e cum ne dorim noi să fie. Întrebarea este câte taxe diferite și dificil de gestionat pentru actorii economici vor exista în viitorul în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you, uh, to the commission. Mulțumesc Comisiei pentru aceste precizări. Mai dorește și al coleg să ia cuvântul acum? Am și eu câteva observații. Înțeleg că este o chestiune foarte dificil de discutată, care are două dimensiuni fundamentale. O abordare a taxării economiei digitale, astfel încât să fie reflectată, difer, să fie reflectate diferențele modelului de afaceri din punctul de vedere al prezenței globale, pieței și așa mai departe. Cealaltă provocare cu caracter politic de această dată se referă la cerința opiniei Uh, publice de a exista o anumită politică fiscală în acest domeniu, mai ales pentru că din partea Comisiei știm că uh, cota medie de taxare este de 9%, mult sub uh, media cotelor de impozitare pentru celelalte companii care își desfășoară activitatea economică nu în domeniul uh, digital. Și în același timp, așa cum a spus și Ana Masur, trebuie să încercăm să găsim un consens și cred că acest lucru este posibil pornind de la un uh, acord și nu pornind de la poziții unilaterale care pot să um, facă ca piața unică să nu mai funcționeze atât de bine, mai ales în domeniul pieței digitale pe termen mediu și pe termen lung, soluția este modelul OCDE sau pornind de la modelul OCDE. Însă trebuie să ne întrebăm dacă acest lucru este unul viabil, ținând seama de faptul că Statele Unite ale Americii se îndreaptă spre o altă direcție. O posibilă soluție și m a referit la acest lucru ultima dată când era prezent domnul uh, Moscovici, ar fi să examinăm potențialul unei asemenea clauze de caducitate. Să ne să lucrăm pornind de la premisa că procesul uh, BEPS de la OCDE va deveni realitate la, la un moment dat și poate uh, aceasta ar fi abordarea pe care ar trebui să o ia statele membre. Însă, în situația în care statele membre, așa cum a spus deja Comisia, au început să-și examineze posibilitățile de impozitare a prezenței digitale în propriile jurisdicții, există o oportunitate de a face ceva. Însă, cred că trebuie să pornim de la un consens ceea ce înseamnă că nu putem să obligăm statele membre să facă ceva dacă se tem că vor uh, pierde uh, venituri uh, fiscale. Deci trebuie să ne gândim și la mecanisme de compensare și dacă este posibil să ajungem la un acord internațional. Acestea sunt propriile mele opinii pe acest subiect. Nu știu dacă Ludac și Paul doresc să revină pentru a răspunde observațiilor făcute până acum. Paul. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că recunoașteți cererea publică, așa cum ați spus, pentru dorința publică pentru impostare corectă și condiții egale. Într-adevăr, pericolul este că dacă nu ajungem la un acord în Europa, ajungem la o fragmentare a piețelor și ne vom trezi că unele state își vor face propriile propuneri și nu putem să le luăm în medereu asta dacă nu se întâmplă nimic. Deci avem nevoie de rezultate, pentru că pentru a avea această discuție internațională este o abordare europeană. Și asta a fost uh, făcută de către uh, Comisie prin uh, DST și prin conceptul de prezență digital semnificativ uh, uh, în directiva CCTB și asta e abordarea europeană și abordarea europeană poate avea un impact asupra discuției internaționale. Ideea care a fost uh, exprimată de Alain Măsuri foarte corect și anume ideea că că putem aștepta ca Statele Unite să, că nu putem aștepta ca americanii să vină cu o soluție și că trebuie să avem o abordare europeană, să împingem discuția europeană la nivel internațional, să nu uităm că Statele Unite au acționat uh, unilateral. Uh, reducerea impozitelor nu, s-au consultat, nu s-au consultat cu Europa. Deci uh, Bun, asta nu e neapărat un obstacol în calea unui acord internațional, dar totuși europenii trebuie să dea un semnal și trebuie să arate calea de urmat. Și sunt uh, și sper foarte mult că cel puțin pe DST ca măsură temporară ar putea uh, a, reaprinde discuția, ca să spun așa. Două comentarii. Uh, Ideea pe care o susțin eu este să creștem domeniul de aplicare, pentru că e partea domeniului public. Nu putem să nu ne uităm la cele mai mari companii, să le ignorăm, companiile gen Amazon, Netflix și așa mai departe. La Consiliu, discuția este să se limiteze domeniul de aplicare, excluderea vânzării date. E deci e complet absurd, pentru că dacă excludem vânzarea de date, vom lăsa o, o gaură imensă în impozitarea serviciilor digitale. Asta e foarte clar. Apoi, în evaluarea de impact, baza acestei discuții este domeniul este legat de uh, taxarea corectă. Sunt dornic să ne uităm la toate consecințele, dar trebuie să înțelegem că acum uh, evoluăm în, în beznă, ca să spun așa, fără E o chestiune care n-a mai fost uh, abordată înainte. Deci trebuie să trăim cu faptul că orice valoare de impact, așa cum este acum, pentru fiecare propunere, nu e știință exactă, ca să spun așa, și că are nevoie de voință politică și de judecată politică și de hotărâre de a ajunge la un acord și sunt optimist că vom ajunge la un bun compromis, așa cum am reușit să facem și înainte la CCTB și la CCCTB. președinte, mulțumesc, dragi colegi. Deci, uh, calendarul pentru aceste rapoarte, termenul pentru amendamente, 16 octombrie la ora 5, examinarea amendamentelor pe 19 noiembrie și votul la ECON decembrie, 3 decembrie, cu obiectivul de a avea o dezbatere plenară și un vot în ianuarie 2019. Mulțumesc tuturor! Luăm o scurtă pauză înainte următorul punct. Mulțumesc!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

Dear colleagues, good morning. I would like uh, to welcome uh... Aș vrea să-i uh, urez bun venit doamnei comisar uh, Festhager, comisar pentru concurență, pentru acest, uh, uh, acest al doilea și ultim dialog structurat, al, ultimul pe 2018. Este o oportunitate excelentă să discutăm cu dumneavoastră despre politica de concurență și, de asemenea, să ne explic, exprimăm uh, susținerea pentru acțiunile dumneavoastră care au dovedit că există modalități proactive și moderne de a aplica politica în domeniul concurenței și care ne pot ajuta să facem față acestor uh, provocări în domeniul global reprezentat de Uh, dezvoltările tehnologice. Deci putem să dăm putere cetățenilor și consumatorilor. Sigur că nu putem face nimic uh, și cazul de Luxemburg a, a fost emblematic. Uh, ați găsit că a existat non-impostare dublă, dar a trebuit schimbat legea și așteptăm să vedem dacă schimbă această și putem avea mai mult. Uh, competițiile, putem face progrese și pe partea legislativă și în, uh, pe agenda BEPS pentru a evita acest caz de dublă non-impozitare. Dar sigur, cazul este foarte important și rezultatul pentru noi este important, dar înțelegem poziția juridică chiar și în cazul acest în care Instrumentele concurenței nu pot rezolva problema pentru că există probleme la nivel legislativ și că există uh, o anumită definiție care trebuie dată unui, unui sediu permanent. Deci, process which was extremely useful. So thank you. Așadar, vă mulțumesc încă o dată. Sunt sigur că acesta va fi unul dintre subiectele de discuții. În discuție vreau să vă să menționez și activitățile noastre, activități în domeniul politicii de concurență. Suntem acum în apropierea unui vot privind uh, inițiativa ICN Plus după revizuirea juridică și lingvistică. De asemenea, lucrăm la raportul UNES privind uh, consultarea și aplicarea uh, articolului 1718 și vom decide și pe procedură. De asemenea, pentru prima dată vom lucra la un program european care acoperă politicile de concurență. Raportor este domnul uh, Lulța și el ne va prezenta proiectul de aviz pe 22 octombrie și avem, evident, uh, raportul anual privind politica de concurență. Domnul Raimon este raportor și el uh, și-a pregătit proiectul de raport care va fi prezentat la următoarea ședință Econ de pe 18 octombrie. Deci acest schimb de opinii cu noastră vine la momentul potrivit, datorită contextului foarte important, uh, cazul uh, Luxemburg, Google Plus, toate acțiunile noastre, dar e important pentru noi să avem oportunitatea de a face un schimb de opinii cu noastră și să discutăm toate aceste lucruri. Mulțumesc foarte mult, Margarete, și ai cuvântul. Thanks a lot. Thank you for this, this, uh... Vă mulțumesc uh, pentru acest, uh, această primire și vă mulțumesc uh, nu doar că vă interesează, ci că susțineți beneficiile unei concurențe echitabile și unui teren concurențial echitabil. Mulți juriști, economiști eh, spun că legislația este complexă, însă ideea principală e simplă. Dacă piețele sunt deschise, eh, consumatorii pot să aleagă eh, întreprinderile, companiile de la care cumpără produse și dacă nu produsul nu este satisfăcător, pot să o facă în altă parte și dacă uh, și cred că acest lucru va uh, construi o încredere în societatea noastră și mm, voi lucra cu dumneavoastră, cu Michel Ramon, pe următorul uh, raport legat de concurență. Bineînțeles, atunci când avem piețe deschise, consumatorii vor avea prețurile cele mai bune, uh, va fi un teren propice pentru inovație și pentru companii. Deci, Um, apărăm concurența în cazurile noastre. Câteodată cred că pe consumatori nu îi preocupă doar cum funcționează piețele. Uh, au preocupări pe, uneori pe care piața nu le poate rezolva. Și acolo legislația își are rolul. Avem nevoie de măsuri legislative puternice pentru a construi o societate uh, Cunoașteți mai bine decât mine că nu este doar Parlamentul dumneavoastră, ci și Parlamentele naționale creează cadrul în care funcționează piețele. Luna trecută am deschis uh, o anchetă a Consiliului în mm, comportamentul a cinci companii producătoare auto din Germania. Aceste companii lucrează împreună și avem bănuiala că nu lucrează împreună doar pe uh, aspecte legitime, cum ar fi siguranța, uh, conlucrează pentru a evita concurența în domeniul tehnologiilor care pot să reducă emisiile automobilelor uh, pe motorină și uh, benzină. Dacă este adevărat, atunci se opresc, se stopează capacitatea de alegere a unui automobil mai curat și mai puțin poluator de către consumator. Și atribuția noastră este să verificăm cu grijă dacă uh, piața auto funcționează în interesul consumatorului. Și, și aici avem nevoie de o reglementare bună pentru a reduce emisiile în general Uh, emise de automobile. Chiar uh, săptămâna trecută Parlamentul a votat uh, reguli noi de emisii pentru automobile. Consiliul va lucra împreună cu noi pentru a atinge aceste obiective stabilite. În același timp, continuăm anchetele în ceea ce privește ajutorul de stat. Obiectivul lor este să împiedice statele membre să acorde avantaje incorrecte care sunt doar pentru unii, dar nu pentru toată lumea. Și acest lucru uh, include și beneficii fiscale ilegale. Din 2014 am uh, ordonat recuperarea uh, de, a taxelor neplătite din valoare de 50 de miliarde de euro uh, din partea un, unei, un, diverse, mai multor companii Însă, evitarea uh, fiscală poate să fie uh, împiedicată doar dacă statele încalcă aceste reguli, dacă dau uh, ajutoare Uh, speciale uh, care, unor companii uh, care nu sunt disponibile pentru altele. Cazul McDonald's, de exemplu. McDonald's, Luxemburgul a permis companiei McDonald's să uh, profite de tratatul de dublă impunere cu Statele Unite pentru a nu plăti impozite pe profiturile sale. Deci a fost o dublă non-impunere. Profiturile nu au fost impozitate nici în Luxemburg, nici în Statele Unite. Am uh, primit uh, mult ajutor din partea sindicatelor. Ni s-a atras atenția asupra acestei măsuri și este foarte bine că cetățenii și ONG-urile sunt interesați de ceea ce se întâmplă. Am uh, făcut o analiză extinsă, însă aceasta nu a confirmat dubile noastre inițiale. Tratamentul primit de către McDonald's în Luxemburg era permis de către tate. Cu, cu alte cuvinte, McDonald's nu a primit uh, un tratament special pentru că același aranjament era dispus, uh, disponibil oricărei companie în aceeași poziție. Deci Luxemburgul nu a încălcat regulile privitoare la ajutorul de stat. Nu înseamnă că nu era greșit ce s-a întâmplat. Nu este corect ca McDonald's sau oricare companie într-o asemenea poziție să poată să exploateze diferențele între regulile fiscale din Luxemburg și Statele Unite pentru a nu plăti impozite. Deci mă bucur că guvernul luxemburghez a propus noi legi, legi și proiecte de legi pentru a rectifica acest lucru. Asta nu înseamnă că este vorba doar de McDonald's, ci orice companie în aceeași poziție va fi afectată de aceste schimbări. Pesepa un exemplu foarte bun al uh, necesității de a combina aplicarea uh, regulilor de ajutor de stat cu acțiuni legislative. Avem nevoie de Uh, reguli naționale, globale și europene puternice pentru a evita uh, dezechilibrele între sistemele noastre fiscale. Și deja s-au făcut uh, progrese importante datorită Parlamentului European, însă avem nevoie de un impuls suplimentar și trebuie să ne asigurăm că uh, Regulile noi nu sunt doar adoptate, ci și implementate și utilizate de către autoritățile fiscale care au uh, personalul adecvat pentru a le folosi și pune în practică. Vă asigur că munca noastră în domeniul ajutorului de stat va continua. Vom uh, continua cu uh, lupta împotriva ajutoarelor de stat în forma avantajelor fiscale și vom deschide anchete suplimentare dacă suspectăm că aceste acorduri dăunează concurenței. Bineînțeles, piețele trebuie să lucreze și în beneficiul consumatorului atunci când economia devine digitală. În iulie am luat a doua decizie împotriva Google și a comportamentelor sale ilegale Google uh, face abuz de poziția dominantă și în, pe sistemele de operare pentru uh, tabletele și telefoanele Android pe care le folosesc milioane de europeni în fiecare zi. Obiectivul Google a fost să își consolideze poziția pe uh, căutările online uh, în căutările pe tablete și uh, telefoanele inteligente producătorii uh, trebuiau să preinstaleze browserul Chrome și sistemul de căutare Google Search. Trebuiau să preinstaleze Google Search în mod exclusiv, astfel Google se asigura că utilizatorii erau direcționați către propriile sale sisteme de căutare și browsere internet dacă ar dori să vândă doar un singur dispozitiv cu un sistem de operare derivat din Android, trebuia să se solicite mm, permisiune. Android a fost construit ca un sistem deschis, însă sistemul Android al Google nu era deschis deloc. Google deci, decidea ce sistem de operare, motor de căutare sau uh, browser ajunge pe piață Însă, într-o piață deschisă, nu Google trebuie să decide acest lucru, cine să primească uh, partea de piață. Consumatorii trebuie să o facă cu alegerea sa. Deci am uh, amendat Google cu peste 4 miliarde de euro și am ordonat să oprească acest comportament. Vrem ca concurenții să aibă cel puțin o șansă echitabilă pentru a, cu noile versiuni ale Android – Uh, consumatorii ar avea mai, mult de, mai multe alegeri și uh, acest lucru va susține inovarea. Uh, dezvoltatorii de aplicații vor putea să folosească sistemul Android, dar vor avea și șansa de a-și folosi aplicațiile în alte sisteme. foarte multe lucruri au fost deja digitalizate, încât însă noi suntem încă în, la începutul acestei revoluții digitale. În martie am uh, numit trei consilieri speciali pentru a evalua evoluția pieței, una, unul cu experiență în economic, în economie, în legislația concurenței, în tehnologie. Vrem ca regulile noastre să fie în continuare adaptate scopului. Uh, am primit în ianuarie vom avea o conferință în legătură cu concurența într-o economie digitală și vrem uh, și vom implica Parlamentul pe deplin în uh, procesul nostru de analiză. În uh, vom continua cu aplicarea legislației concurenței cu Comisia propune legislație acolo unde piețele nu sunt suficiente mm, pentru a pro- proteja mediul, pentru a asigura siguranța la locul de muncă, pentru că legislația și uh, aplicarea legislației de concurență trebuie să con- conlucreze pentru a ajunge la un rezultat optim. Și aștept uh, discuțiile între noi cu nerăbdare pentru că aceste idei sunt întotdeauna uh, bune. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați subliniat și ați explicat uh, problema cazului Luxemburg-McDonald's. așteptăm încheierea acestei revizuiri legislative și sper că nu ar fi fost posibil fără adoptarea textului CCCTB de către Consiliu Trebuie să avem un cadru care să împiedice această dublă non-impunere. Dubla impozitare este un lucru. Uh, primul vorbitor acum, Andreas Schwab. Mulțumesc, domnule președinte, domnule, doamnă comisar, este o prezentare foarte interesantă. Ați uh, menționat toate punctele relevante. După cum spunea domnul Gualtieri, Uh, votul final în legătură cu rețeaua ECM Plus pe care am votat deja în acest Parlament, deja votul final se apropie și nu există probleme majore, deci pot să pun accentul pe alte aspecte. Și revenind la trimiterea dumneavoastră la ajutorul de stat ca un instrument a statelor membre. Trebuie să fim conștienți că este un instrument foarte util care este deseori criticat de către mulți colegi, nu? Pentru orice rezultate, însă în acest caz s-a dovedit un instrument esențial pentru a ne asigura că în Europa lucrăm în favoarea unui teren concurențial echitabil în beneficiul tuturor și cred că cu toții avem nevoie de curaj pentru a folosi acest, această legislație împotriva statelor membre care s-au comportat inechitabil față de vecinii lor, oferindu-le avantaje acestor companii și uh, s-au comportat inechitabil față de cetățenii europeni. Este foarte dificil să convingem colegii că acest instrument funcționează, însă întrebarea este legată și de cazurile pe care le-ați uh, menționat. Am citit pe Sky News, nu știu cât de fiabilă este informația, că Google încearcă să uh, ocolească legislația europeană în ceea ce privește uh, site-urile de comparare a prețurilor. Care sunt acțiunile pe care le are în vedere Comisia Europeană? Și a doua întrebare, uh, legată destul de mult de Brexit, pentru că aveți în. există o serie de fuziuni, uh, Disney și Fox, de exemplu. Cum veți uh, trata aceste fuziuni, fuziuni în cazul unui Brexit dur, pentru că apare întrebarea dacă piața va fi una unică sau va fi fragmentată și uh, de asemenea ne interesează propunerile dumneavoastră în legătură cu uh, procedurile de concurență în epoca digitală. Vă mulțumesc și din nou vă mulțumesc pentru munca pe propunerea SECN+. Așteptăm și noi votul și lucrăm deja alături de statele membre pentru a ne pregăti ca DSN Plus să fie transpus în legislația națională pentru ca cetățenii să beneficieze pe deplin de pe urma muncii depuse de autoritățile naționale de concurență. Cred că Parlamentul European a lucrat foarte bine și, bineînțeles, cu dumneavoastră în calitate de raportor și viteza uh, procedurii legislative a fost uh, impresionantă. În ceea ce privește agențiile uh, publicitare, și aici uh, s-au, uh, au apărut uh, relatări în legătură cu uh, situri de comparații false. Aici încercăm, uh, ne ocupăm și de aceste aspecte. În ceea ce privește controlul fuziunilor și Brexit, în anumite sensuri avem o planificare, însă nu există riscuri foarte mari ca ceva să se fie prins uh, între datele până la Brexit. Încă mai avem o cooperare foarte bună cu autoritățile naționale din Regatul Unit. După cum știți, uh, au un spirit competitiv puternic. Deci, uh, bineînțeles, construim legături pentru ca acest lucru să continue. Vă mulțumesc! Pervanș Perez. Mulțumesc, doamnă comisar, inclusiv pentru angajamentul dumneavoastră de a face o politică în interesul europenilor. Regret că nu s-a ajuns la o concluzie mai utilă în cazul McDonald's. Trebuie să identificăm întotdeauna lacunele legislative care ne fac să uh, pierdem uh, și să, care le permit uh, companiilor să uh, profite de aceste lacune ați încheiat acum anchetele în ceea ce privește aceste decizii fiscale sau mai aveți și alte Uh, cazuri în pregătire. Mm, forța dumneavoastră de lucru împotriva planificării fiscale agresive este în continuare activă. Uh, de asemenea, avem situația din Madeira. Este vorba de un teritoriu în legătură cu, ca, cu care mulți dintre colegii portughezi sunt foarte atașați, eh, privilegiile fiscale ale acestei insule, însă în ceea ce privește concurență, vă, concurența, vă puteți imagina că există anumite lacune și cred că cunoașteți această, acest caz, deci dacă ne puteți da mai multe informații. În al treilea rând, abordarea orizontală pe care ne-o propuneți dacă concurența poate să funcționeze în domeniul digital, aș dori să știu cum se împacă acest lucru cu un alt aspect care este legat, care știu că vă preocupă, în care se leagă de caracterul privat al datelor și felul în care datele personale sunt protejate și cum putem să împăcăm uh, economia digitală cu uh, dreptul la viața privată a, a persoanelor. Cum vedeți uh, um, politica de concurență în viitor în acest sens? Again, thank you for the very... În primul rând, vă mulțumesc pentru susținerea puternică pe care o acordați activității noastre când vine vorba de stabilirea Uh, situațiilor în care s-a recurs la subvenții ilegale de stat. Întrebăm toate statele membre modul în care folosesc aceste uh, decizii fiscale. Uh, apoi luăm un eșantion din informațiile primite pentru a vedea care este imaginea de ansamblu. Și vestea bună este că marea majoritate a statelor membre, dacă uh, recurg la asemenea acorduri, uh, decizii fiscale, o fac într-un mod uh, corect, cu o documentație foarte bună, prețurile reflectă prețurile reale de pe piață, deci lucrurile se desfășoară foarte bine din, din acest punct de vedere și în curând vom putea să ne încheiem activitatea pe acest subiect și putem să punem în scris câteva idei, câteva învățăminte trase Acestea fiind spuse, există, avem în continuare niște chestionare uh, preliminare înaintea unor cazuri, pentru că s-ar putea să fie nevoie să deschidem și alte cazuri, alte anchete. Grupul de lucru care se ocupă de aspectele fiscale a fost uh, transformat într-o unitate permanentă în Digi concurență pentru a-și putea continua activitatea. Pentru că chiar dacă am înregistrat progrese, este important să transmitem acest semnal că este un subiect în continuare ne, ne, ne interesează, îl monitorizăm. În ceea ce privește Madeira, cazul este în continuare pendinte. și examinăm să vedem dacă um, posibilitățile speciale exist- existente în Madeira sunt folosite în modul adecvat. Pentru că cir- uh, circunstanțele speciale dintr-un teritoriu trebuie să fie uh, recunoscute. Însă ideea este dacă creezi o, un sistem special care nu Uh, există pe continentul european pentru a atrage locuri uh, de muncă și investiții, atunci trebuie să dovedești că ai creat locurile de muncă respective și ai atras, ai atras investitorii, nu ai creat doar um, firme, societăți comerciale tip uh, cutie poștală, care nu prea contribuie la crearea de locuri de muncă. Dar vom reveni când ancheta se va încheia. În ceea ce privește informațiile, datele. Când controlăm uh, fuziunile, a devenit un obicei să vedem care sunt datele fuzionate de companiile respective. Este vorba de date cu caracter personal, care au o situație specială, care au nevoie de atenție specială, sau este vorba de date care se evaporă de pe o zi pe alta și nu au o valoare prea mare sau este vorba de date privind comportamentul clienților, deci nu sunt date cu caracter personal, dar sunt date valoroase când vine vorba de uh, sursă de inovare, uh, pentru că ar fi foarte dificil pentru că alte companii să aibă acces la datele respective dacă uh, are loc uh, fuziunea. A existat uh, un caz în care am avut dubii profunde legate de o fuziune, însă a devenit un uh, obicei această analiză a datelor uh, respective și uh, înțelegem mult, și mai mult cât de mult a avansat digitalizarea în ultimii ani. Îmi aduc aminte de o fuziune care nu avea nicio dimensiune din acest punct, din acest punct de vedere al datelor. În sectorul uh, Însă acum digitalizarea a devenit uh, omni, omniprezentă în domeniul sănătății, în domeniul agricol, uh, uh, chimic, pentru că îți permite să oferi dif- diferite servicii de post-comercializare și cred că este o chestiune la care va trebui să revenim tot timpul de acum înainte. Mulțumesc, Ramon Tremusa. Vă mulțumesc, domnule președinte, dragă doamnă comisar, bine ați revenit la Parlamentul European. Vă mulțumesc pentru treaba excelentă pe care o faceți pentru a apăra consumatorii europeni, egalitatea de șanse și proiectul european. Aștept și eu cu uh, nerăbdare să particip la conferința organizată în ianuarie privind um, epoca digitală. Am câteva întrebări. În primul rând, în legătură cu Google. În noiembrie în acest an, um, avem deja avem uh, o comemorare a momentului în care a fost lansat uh, cazul respectiv. Când putem să ne așteptăm la o decizie uh, finală, înaintea sfârșitului mandatului dumneavoastră? Ultima dată când ați venit aici în Comisia Econ, a spus că s-au uh, înregistrat îmbunătățiri când vine vorba de afișarea rezultatelor căutărilor de pe Google. O altă întrebare se referă la Alitalia. Puteți să ne spuneți care este situația actuală? Uh, guvernul italian va răspuns uh, prezentându-se, reprezentându-și intențiile de restructurare al Italiei. Um, ajutorul conferit a, a încălcat uh, normele ajutorului de stat. Apoi, există um, intenția fuzionării Alstom, Siemens Alstom. Care sunt consecințele acestei, acestei uh, fuziuni? Dacă acest lucru se va întâmpla în anumite, în anumite sectoare, în anumite state membre, noua companie apărută va avea o, o, o pondere de piață de până la 80% și acest lucru este aliniat uh, țină seama de necesitatea ca o piață să funcționeze în mod liber? Mulțumesc foarte mult. Prima dumneavoastră întrebare, cazul Google Shopping, care se desfășoară deja de mulți ani, ne demonstrează de ce este posibil ca un caz să fie rezolvat în diferite modalități? Printr-o înțelegere, printr-o procedură de cooperare, printr-o interdicție și o amendă dacă comisia anterioară ar fi putut să încheie cazul respectiv, ar fi fost mult mai bine, pentru că lucrurile s-ar fi încheiat mult mai rapid și unele din uh, companiile care au avut de suferit de pe urma comportamentului ilegal al lui Google ar fi putut să prospere pentru că piața ar fi funcționat. Din păcate, acest lucru, o soluționare rapidă, nu a fost posibilă, tocmai de și am ales o altă cale. În ce situație ne aflăm astăzi? Există în continuare modificări când vine, când vine vorba de concurenții uh, Google care apar în uh, um, boxul respectiv de shopping, însă nu ne pripim să ajungem la, o, la concluzia finală, pentru că cifrele, aparițiile respective nu sunt singurele care demonstrează că piața ar funcționa și uh, există un mecanism mult mai complicat care pe care trebuie să-l înțelege pentru a vedea dacă piața respectivă chiar funcționează în mod adecvat. Și cred că toată lumea a observat faptul că nu am adoptat o poziție în acest moment, ceea ce înseamnă că încercăm în continuare să înțelegem dacă lucrurile funcționează în mod adecvat acum sau nu. A doua întrebare legată de Alitalia, în legătură cu planurile guvernului uh, italian, nu am nicio informație nouă, relevantă. Totul depinde și de nivelul de uh, in, interes. Uh, pragul, uh, există un prag uh, de semnificație pe care nu putem să-l ignorăm în uh, asemenea cazuri de ajutor, ajutoare de, de stat. Un uh, guvern poate investi în anumite companii, însă în anumite uh, situații, pentru a nu se uh, transforma în ajutor de stat. Fuziunea Siemens-Alstom se bucură de un grad mare de atenție um, diferiți oameni se adresează îngrijorați spunând că ar apărea o mare companie în Europa și în analiza pe care o vom face va trebui să înțelegem care este rolul altor uh, companii uh, internaționale pe piața uh, europeană. Ar fi ar exista o, o, o adevărată concurență pe plan uh, european în, în sectorul transportului fer- uh, feroviar, de exemplu. Analiza noastră este în desfășurare și sperăm că oricine este îngrijorat de această fuziune se poate, uh, ne poate con- contacta. Nu este prea târziu să, ca toată lumea să-și exprime preocupările legate de această fuzi- fuziune. Piața feroviară este una, este una internațională, uh, globală și încurajez pe toți cei care au uh, îngrijorări să le exprime dacă doresc acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Raimon, raportorul nostru pentru concurență. mulțumesc, domnule, doamnă comisar, bine ați venit. Este întotdeauna o mare plăcere să lucrez împreună cu dumneavoastră pentru că aveți Uh, păreri foarte clare privind uh, despre ce este vorba când vine vorba de politica de concurență. Piața trebuie să funcționeze în uh, interesul tuturor membrilor, participanți și a, a consumatorilor. Dacă se urmăresc alte obiective, nu mai este vorba de politică de concurență. Dacă dorim să luptăm împotriva schimbărilor climatice pentru dreptatea socială, avem nevoie de reglementare care nu face parte din politica de concurență și ați trasat o linie foarte clară de distinție din acest punct de vedere. Sunt de acord, însă, atunci când vine vorba de piața digitală, cred că ne confruntăm cu o problemă pe termen lung. Dacă dacă reglementarea uh, companiilor digitale Um, va ține doar de partea legislativă, vom fi prea înceți. Avem nevoie de ani și ani de zile pentru a adopta un cadru legislativ, uh, alți ani pentru a modifica și în perioada respectivă uh, platforme digitale apar, dispar și nu mai sunt afectate de... și legiuitorii nu mai țin pasul. În momentul în care s-a dezvoltat ideea politicii de concurență, ideea nu era doar de a uh, Uh, proteja competitorii și consumatorii, ci și de a defini într-un mod mai cuprinzător prerogativele uh, legiuitorilor. Și o să încerc să mă refer la această dimensiune în uh, raportul meu, să avem o perspectivă mai largă asupra politicii de concurență, mai largă față de uh, ideile pe care le-am avut în ultimii uh, 20-30 de ani, mai ales când vine vorba de companii precum Google, Amazon și așa mai departe. În momentul în care acestea îmi folosesc uh, datele mele când uh, mă tratează ca un consumator, nu, nu mă mai tratează ca un consumator, îmi influențează comportamentul, îmi prezintă articole și produse care îmi influențează propriile idei. Înțeleg că politica de concurență în forma sa actuală nu este instrumentul necesar pentru a aborda această problemă. Însă Parlamentul European nu trebuie să facă un pas uh, uh, înapoi din acest punct de vedere. Acum știm că un membru al uh, PPE din Parlamentul European este un candidat pentru a deveni viitorul președinte al Comisiei Europene, care s-a referit la faptul că Facebook poate fi dezmembrat, uh, de exemplu. Deci, uh, așa ajung la întrebarea mea. Cum am putea lucra împreună cu dumneavoastră în această direcție, dumneavoastră ca liberală? Sunteți de acord cu această idee pe care o am sau o, uh, o priviți cu o critici mai degrabă? I think to different things are, are at stake here because Cred că există există um, două chestiuni importante. Politica concurențială este încadrată în multe, din multe puncte de vedere și cred că este un lucru foarte bun că există democrații în Europa, democrații naționale și democrația europeană care iau decizii privind uh, mediul conjurător, condițiile de lucru, drepturile uh, omului și așa mai departe. Și acesta este cadrul general în care se desfășoară uh, concurența și există aceste piețe reglementate, pentru că niciunul dintre noi nu cred că ar accepta ideea unei piețe cu totul și cu totul liberă. Suntem cu, tot, cu toții de acord că nu ar putea funcționa lucrurile astfel și chiar și astăzi Uh, astăzi uh, avem nevoie de. Nu, nu mai este vorba de o piață liberă, ci de o piață dominată într-o anumită măsură de monopoluri. Deci trebuie să înțelegem că nu există o concurență cu totul și cu totul liberă sau o reglementare perfectă. Există o concurență care se desfășoară într-un cadru reglementat, pentru că societățile au decis care este acest cadru de reglementare și uh, Uh, cei care participă la piețele respective trebuie să respecte uh, regulile uh, jocului. Acestea fiind spuse, trebuie să înțelegem că există evoluții și din punctul de vedere al noilor domenii unde se desfășoară concurența. Datele au o importanță au, sunt importante din foarte multe puncte de, de vedere și din acest punct de vedere apar noi probleme. Și aici intervină și inovarea și concurența care promovează uh, inovarea. Este ceva care evoluează pas cu pas. Dacă este să ne uităm la investigația privind cartelul uh, constructorilor de, de mașini, nu este un cartel privind fixarea unor prețuri. Uh, nu au convenit prețurile de vânzare. Nu este un cartel în care și-au împărțit piața. Au spus, noi luăm piața nordică, voi cea sudică. Nu, este un cartel care a decis să nu fie folosite cele mai bune uh, tehnologii disponibile pentru a reduce uh, emisiile. Este un nou tip de cartel dacă vom reuși să dovedim că a existat. Deci chiar și în cadrul uh, legislației actuale de concurență, lucrurile uh, sunt în uh, evoluție pentru că uh, modul de a face afaceri uh, se transformă. Și desigur, nu așteptăm uh, pur și simplu modificarea legislației. Pornind de la legislația de care dispunem în acest moment uh, privind concurența, ne schimbăm atitudinea pentru că și lucrurile în jurul nostru se schimbă. Și a fost un lucru bun uh, faptul că am putut să să demonstrăm că legislația existentă este, este, este uh, relevantă. Există norme pe care le putem uh, folosi și pentru, pentru afaceri tradiționale în care se produce un, uh, un, un produs concret și în cazul Google și cred că putem să folosim în continuare normele existente uh, care nu și-au pierdut uh, relevanța. Și în legătură cu ultima chestiune amintită de dumneavoastră, se poartă o discuție importantă despre cum înțelegem aceste companii uh, imense, despre cum cresc, despre modul în care creează o valoare și despre spațiul pe care îl lasă și altor concurenți. Și mai există un subiect pe care trebuie să-l discutăm. Acum știm Uh, clar că suntem proprietarii uh, propriilor noastre date și ce putem face cu aceste date dacă noi suntem proprietarii. Uh, pot, să le, pot să dau aceste date unor părți terțe? Pentru că dacă cu toții ne punem la dispoziție aceste date unor terți, atunci aceste date ar fi disponibile pentru, în sensul inovării și pentru uh, com, uh, alte companii. Deci trebuie să ne, să ne gândim la care sunt uh, consecințele drepturilor noastre la uh, garantarea sferei private și care sunt consecințele faptului că noi suntem proprietari datelor noastre. Aceste discuții uh, despre oportunitatea divizării unor, uh, unor, comp- unor companii, despre posibilitățile de a ne partaja datele uh, într-o nouă modalitate care să susțină potențialul de inovare. Nu am ajuns la niște concluzii uh, ferme uh, deocamdată. Uh, sper că vom putea discuta toate aceste aspecte la conferința din ianuarie și sper că în următoarele luni, în uh, viitor, vom putea să, să discutăm toate aceste chestiuni în acest cadru foarte bun uh, dedicat concurenței. Mulțumesc! Mulțumesc, Dimitris Papadimulis are cuvântul. Să scalosoriză. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, doamna comisar. O să vă rog să folosiți căștile pentru că voi vorbi în greacă. Încă o dată ați văzut că în Parlamentul European există o majoritate orizontală uh, care susține munca noastră de comisar în domeniul concurenței. De ce? Pentru că aproape toți cei prezenți sunt de acord cu ideea principală pe care ați prezentat-o și anume că nu putem aștepta de la piețe să ne rezolve toate problemele. Trebuie să legiferăm, să folosim legislația existentă și atunci când avem noi provocări, Trebuie să îmbunătățim legislația. Nu sunt sigur dacă, în calitate de comisar pentru concurență, aveți eh, aceeași susținere și din partea statelor membre sau din partea a suficiente state membre. Și am trei întrebări. Prima întrebare. Este foarte important, într-adevăr, și periculos, aș spune, să existe un cartel în industria auto. Pentru că asta afectează nu doar prețurile, dar creează și obstacole în ce privește folosirea tehnologiilor mai puțin poluante, tehnologii care există. Și săptămâna trecută, Parlamentul European a votat cu o largă majoritate un raport care cere o reducere mai ambițioasă a emisiilor. Puteți să ne spuneți, vă rog, când credeți că vom avea niște rezultate uh, privind uh, cercetările pe care le faceți? Pentru că spuneți că aveți unele suspiciuni, credeți că ceva se întâmplă în acel domeniu și că asta se întâmplă din cauza cartelor. A doua întrebare, în ce privește uh, deciziile fiscale a spus că marea majoritate a statelor membre face o treabă foarte bună. De exemplu, și arată că folosește măsurile în mod corect. Dar am o întrebare legată de cealaltă parte a monedei. Sunt state membre care considerați că nu folosesc corect uh, deciziile fiscale și că aceste state uh, nu dau suficiente date și că ar trebui uh, oarecare investigație aici uh, pentru uh, de investigarea unor situații ca în cazul McDonald's unde ați spus că s-a dovedit că ceea ce se întâmpla era legal, dar nu era just și nici corect din punct de vedere moral și guvernul luxemburghez mai târziu chiar a schimbat situația. A treia mea întrebare. Citesc multe publicații și asta e o întrebare mai personală. Citesc unele publicații în ce privește unele reportaje privind dumneavoastră și privindu-vă pe dumneavoastră și viitorul dumneavoastră în comisie. Uh, ne apropiem de sfârșitul acestui, uh, acestei legislaturi. Ați fi interesată să continuați uh, în poziția de comisar sau uh, să aveți un rol și mai important pe chestiunile pe care le-ați prezentat? Vă mulțumesc! E dificil de spus când vom avea investigația finală privind cartelul auto, dar știm foarte, cunoaștem foarte bine industria auto, pentru că nu mă, din cauza cartelor pe care le-am avut deja. Deci când uh, stai în mașina ta și pui cheia în contact, uh, până și uh, scaunele sunt rezultatul unui cartel sau bujiile și farurile, toate sunt rezultatul unui cartel. Alternatorul e rezultatul unui cartel. Deci cunoaștem sector auto foarte bine. Dar există și o altă fațetă a monedei, pentru că uh, știm că uh, industria auto cooperează pe măsuri de securitate, de exemplu. Și acum sperăm că această industrie va coopera și pentru a ajunge la uh, mașini electrice a obține mașini electrice, pentru a îmbunătăți producția de baterii, reciclarea bateriilor și așa mai departe. Și aici, sigur că am vrea să permitem cooperarea între companiile auto și alte companii din uh, lanțul de producție. Deci vrem uh, să avem o, o atitudine deschisă aici, de deci să vedem cartele numai acolo, carteluri numai acolo unde ele există, pentru că altminteri ar fi foarte uh, rău pentru noi în calitate de consumatori. Și odată ce am spus asta, mă bucur uh, foarte mult abordarea Parlamentului și știu că colegii mei care lucrează la baza de reglementare sunt de asemenea foarte mulțumiți de cooperarea cu Parlamentul în ce privește emisiile și în ce privește anchetarea scandalului emisiilor. Uh, la statele membre față de care considerăm că trebuie să punem întrebări în legătură cu modul în care fac uh, decizii fiscale, o facem și o să continuăm să o facem. Încă mai avem cazuri deschise, avem cazul Ikea, care nu s-a încheiat și care e tot legat de decizii fiscale, dar ne uităm și la scheme care nu sunt bazate de decizii fiscale, ci niște scheme uh, făcute exclusiv pentru câțiva favoriți și nu pentru toată lumea. Cazul de uh, Marea, KFC din Marea Britanie este un exemplu. Și vom continua să le investigăm. Un lucru care e aproape invizibil în dezbaterea noastră este că noi ne ocupăm de cazurile specifice, Consiliul adoptă legislație ca să putem schimba lucrurile la nivel european. Sperăm cât mai curând și la uh, CCTB, dar și statele membre se schimbă. Uh, cel mai recent exemplu aici este legislația propusă de guvernul luxemburghez, dar și în Olanda lucrurile se schimbă, legislația se schimbă în Irlanda, în Malta, cred că și în Cipru, și în Cipru și-au schimbat legislația pentru a uh, face ca legislația națională să se uh, potrivească mai bine cu legislația europeană și cred că asta e foarte, foarte bine. Pentru că după aceea putem ajunge pas cu pas mai aproape de o situație în care nu majoritatea companiilor, ci toate companiile își plătesc impozitele. Și ultima noastră întrebare. Am spus uh, câtorva care sper că vor asculta, că vor fi uh, foarte dornică să am uh, încă un mandat de comisar pentru concurență. Întotdeauna încerc să am o atitudine uh, rezervată, dar cred că vă dați seama că îmi place foarte mult munca mea și cred că vedeți că suntem în mijlocul unei activități foarte bune. Avem conferința care se pregătește, eurodezbaterile, se întâmplă lucruri noi aici. Deci, evident că ar fi o onoare și un privilegiu pentru mine să mi se permită să continui să servesc europenii din acest punct de vedere. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc. Domnul Chițos. Voi vorbi și eu tot în greacă. Mai întâi aș vrea să o felicit pe doamna comisar. Consider că face o treabă excelentă într-un mediu dificil, pentru că trebuie să se confrunte cu niște companii uriașe și cu posibilități foarte mari. Aș vrea să mă refer la probleme tradiționale legate de Grecia. În Grecia n-am avut niciodată o organizare corectă a piețelor, dar odată cu criza lucrurile s-au înrăutățit și mai tare și aș vrea să menționez două exemple. Uh, mâncarea a devenit foarte scumpă și bunurile de consum au devenit foarte scumpe uh, pe baza statisticilor europene și a medie, față de media europeană. Și în timpul crizei, PIB-ul per capita a scăzut de la 94% din media Uniunii Europene la 70% din media Uniunii Europene. Și aceste creșteri de costuri poate că sunt legate de structura pieței și sunt foarte injuste dacă ne gândim că și veniturile au scăzut. În al doilea rând, companiile de lucrări publice și de construcție. Am avut foarte multe rapoarte, cum e raportul făcut de Banca Greciei, care spun că lucrările publice în Grecia costă mai mult decât ar trebui să coste, poate pentru că piața nu funcționează corespunzător și această problemă cu companiile de construcții și de lucrări publice a luat o, a luat o dimensiune dramatică după evenimentele din Bulgaria. Mai întâi uh, cu accidentul în care au murit 18 oameni și uh, probabil că din cauza uh, calității proaste a drumului și să nu uităm că Construcția a fost uh, finanțată de Uniunea Europeană și apoi am avut asasinarea jurnalistei bulgare uh, care investiga această chestiune. Deci, în ce privește aceste probleme, prețul alimentelor în Grecia, companiile de construcții în Grecia și în Bulgaria și costul lucrărilor publice, uh, examinați aceste chestiuni sau pentru că trebuie să Uh, aveți de ales între a vă concentra pe unele programe, probleme mai mari și pe acestea le, uh, trebuie lăsați la, să le lăsați la o parte. Aveți absolut uh, dreptate, aceste chestiuni sunt importante, pentru că sunt chestiuni cu care oamenii se confruntă în fiecare zi. Și aici, în Europa, am creat un model care poate fi o sursă de inspirație și în alte zone Uh, noi uh, aplicăm uh, legislația concurenței, dar pe piețele naționale. Și unul dintre lucrurile pe care predecesorul meu le-a făcut a fost să descrie toate competențele autorităților naționale. Și am constatat că funcționează foarte bine atunci când încercăm să dăm mai multă independență uh, autorităților naționale de concurență. Asta e în propunerea pe care sper că vom reuși să o, o adoptăm foarte curând. Și statele membre, inclusiv Grecia, apoi vor, o vor implementa. Pentru că ideea este că autoritățile de concurență nu aduc întotdeauna vești bune pentru guvernanță, buna guvernanță. Uneori au făcut analize de piață și au constatat că piața respectivă nu e bine organizată. Deci nu doar că au găsit uh, cazuri speciale, dar uh, au făcut uh, investigații sectoriale ca să vadă cum sunt lucrurile organizate în ce privește reglementarea. Și sper că efectele propunerii pe care am lucrat vor fi mai multă independență, pe de o parte, mai multe resurse, Și evident că vor, va fi vorba și de amenzi mai uh, uh, mari, pentru ca companiile să nu aibă un comportament care să fie unul defavorabil pentru țara respectivă. Și cele mai recente cifre pe care le avem spun că 85% din deciziile luate conform uh, legislației europene în domeniul concurenței sunt uh, luate de autoritățile naționale de concurență. Când am fost în Atena foarte recent, am avut plăcerea de a-mi întâlni uh, omologii din Grecia și ei sunt foarte concentrați uh, să folosească cât mai bine legislația pentru a servi consumatorii uh, eleni. Și autoritățile de concurență în toate țările, pentru toate aceste autorități, este important uh, ca cetățenii și consumatorii să se îndrepte către acestea atunci când consideră că lucrurile nu sunt în regulă, când consideră că există riscul unui cartel în domeniul construcțiilor, că, că activitățile sunt cartelizate în uh, sectorul de retail uh, alimentar. Deci noi lucrăm uh, tot timpul cu autoritățile naționale de concurență. Mulțumesc. Nina Gil. Mulțumesc, uh, domnule președinte, domnul comisar. Bun venit. Am două comentarii. Mai întâi începește Brexit. Știți că Uniunea Europeană vrea să asigure că Marea Britanie nu va submina UE27 la, în acordul pentru Brexit. Pe de altă parte, există multe țări care fac uh, se luptă unele cu alte ca să atragă industriile financiare din Marea Britanie. Pot exista câteva motive pentru care industriile vor prefera un alt stat membru față de altul. Și recunosc că uh, ISA joacă un rol cheie ca să se asigure că nu există concurență în sectorul financiar, concurență neloială, dar nu cred că pot avea o abordare holistică și mă întrebam, dintr-o perspectivă de concurență, cum vă asigurați că există condiții corecte și egale? Sunteți preocupați de criteriile pe care unele dintre aceste decizii de localizare, de delocalizare ar putea fi luate? Și ce încerc să spun este cât de sigură sunteți că statele membre nu atrag instituții financiare și de altă natură cu un regim fiscal favorabil sau cu alte stimulente? Al doilea comentariu se referă la schimbările climatice Uh, recent ați făcut uh, câteva, ați ținut câteva discursuri în care ați susținut o economie mai sustenabilă. Într-adevăr, schimbările climatice uh, sunt un subiect foarte important și raportul IPCC și Premiul Nobel pentru Economie sublinează acest lucru. Dat fiind provocările care ne confruntăm și în ciuda tuturor legislațiilor adoptate, nu credeți că este timpul ca regulile de concurență europeană să fie folosite ca un instrument de politici pentru a aborda unele dintre uh, proastele practici și uh, să lupte cu schimbările climatice? Uh, mă interesează de asemenea activitatea făcută în domeniul evaziunii fiscale, pentru că numai când ne uităm la Panama și la uh, deciziile fiscale numai atunci când subiectul a devenit important pe agenda publică și statele membre au luat decizii, lucrurile s-au schimbat. Nu am putea vedea o, o evoluție similară în domeniul politicilor de climă. Să nu uităm că uh, aceste reglementări au fost create în Uniunea Europeană și asta ne face un trendsetter. În același timp, dacă ne uităm la, dom- la domeniul energetic în Uniunea Europeană, în continuare sunt prea puțini jucători care domină Uh, piața și asta înseamnă costuri uh, cu energia din ce în ce mai mari pentru noi. Deci nu e și asta o problemă pe care să o examinați? Sigur, uh, împărtășesc comentariul noastră că atunci când afacerile, când anumite companii sau instituții se delocalizează, ele trebuie să aibă o abordare holistă. Și în niciun caz nu trebuie să fie doar un stimulant fiscal. Trebuie să fie vorba de accesul la oameni calificați pe care să-i poți angaja, la infrastructură, proximitate cu alte companii din lanțul tău valoric sau cu concurenți. Deci există o serie de motive diferite pentru care te, localizezi, te stabilești într-un anumit loc. Până acum n-am văzut uh, exemple, am văzut exemple de stimulente care se ducă la preocuparea că s-au plătit ajutoare legale de stat. Sigur, toți uh, acceptăm faptul că tratatul permite concurența în domeniul fiscalității corporatiste și vedem că aici sunt diferite inițiative în acest domeniu de concurență, dar am decis să lăsăm acest lucru în tratat și să uh, interzicem ajutorul ilegal de stat în ce privește stimulentele specifice. Dar sigur, dacă cineva ne atrage atenția asupra unei probleme, o examinăm. Tocmai am luat o decizie în ce privește susținerea pentru Jaguar ca să-și stabilească sediul în Slovenia, în Slovacia, mă scuzați. Este o investiție foarte mare, uh, peste un miliard de euro și ajutorul e cam 125 de milioane. Și la analiza respectivă mă uitam care ar fi alternativa pentru întreprindere? Alternativa era să investească în afara Uniunii Europene. Și aici putem justifica faptul că se dă ajutor spre localizare. Deci nu e vorba de a muta niște locuri de muncă dintr-o parte a Uniunii Europene în alta, ci o investiție care creează noi locuri de muncă în interiorul Uniunii și nu în afara Uniunii. Deci uneori, în circunstanțe extrem de specifice, se poate autoriza un ajutor care să fie dat, dar n-am văzut nimic similar legat de sectorul financiar. În ce privește schimbările climatice, lucrăm foarte mult pe schimbările climatice, pentru că atunci când uh, avem o tranziție energetică la producție energetică, la utilizare energetică, apar noi vulnerabilități în sistemul nostru energetic. De aceea statele membre vor uh, mecanisme de capacitate, de să aibă un backup. Și uh, lucrând cu statele membre pe aceste mecanisme de capacitate, suntem foarte atenți ca să nu distorsioneze concurența corectă care să permită dezvoltarea energiilor regenerabile pe piață. Și, de asemenea, promovăm ideea licitațiilor, începește sub, subvențiile pentru uh, regenerabile și subvențiile în felul acesta au scăzut și într-o serie de cazuri a, au apărut uh, parcuri eoliene construite cu sub, subvenții zero și asta permite prețurilor să scadă și asta favorizează lupta cu schimbările climatice și un lucru foarte important. Cum ați spus, sistemul ETS acum este reformat, sistemul de schimb al uh, emisii, cu emisii de carbon și de aceea ne uităm și la uh, revizuirea regulilor privind ajutorul de stat în domeniul ETS ca să se protrivească cu legislația adoptată anul trecut și uh, consultarea publică pe acest subiect va începe în curând ca să știm exact Uh, cum susține legislația și care să aibă un efect uh, complet. Deci, din acest punct de vedere, uh, încercăm să facem cât mai bine lucrurile astfel încât regulile prin ajutorul de stat să stimuleze acest proces, pentru că o serie de state membre au nevoie de acest sistem de backup atunci când fac tranziția către energii curate, solar, eolian și altele. Mulțumesc, Marcus Ferber. Ja, vielen Dank, Frau Kommissarin. Vă mulțumesc, doamnă comisar. Îmi cer scuze pentru că am sosit așa mai uh, târziu, însă uh, niște funcționari uh, fiscali din circunscripția mea electorală m-au vizitat înainte. Aș dori însă să vă adresez o întrebare legată de subiectul lumii digitale. Ați spus că dispuneți de instrumentele necesare în acest domeniu, însă cred că cazul Google ne demonstrează tocmai contrariul, pentru că lungimea acestui caz într-o lume digitală poate fi comparată mai degrabă cu eternitatea și nu cu o perioadă de soluționare rapidă. Între timp, concurenții lui Google nu au putut să se stabilească și să evolueze pe piața respectivă. Și am primit uh, acum două, două nouă cazuri unde, din nou, este vorba de existența unei uh, poziții uh, predominante pe piață sau nu, în domeniul, în domeniul serviciilor de, de plată. Uh, Uh, Apple permite anumite servicii doar pentru Apple Pay. Alți uh, furnizori de servicii nu pot folosi uh, posibilitatea respectivă oferită de Apple. La fel se întâmplă și cu, cu Amazon, cu, care își care blochează, care blochea, blochează alte posibilități de a efectua plăți, cu excepția propriul, propriei modalități uh, oferită de Amazon. Și până veți fi încheiat anchetele în aceste cazuri, de exemplu, monopolurile deja se vor fi stabilit de mult timp pe piață și mă întreb cum putem să permitem și altor furnizări de servicii de plată să intră pe plată pentru a exista o adevărată egalitate de șanse și în acest domeniu. No, not at all. Um... Nu, nu e o întrebare foarte dificilă. Sunt exact întrebările pe care ni le punem chiar noi. Cum să urgentăm lucrurile? Îmi place că ați spus uh, durata acceptabilă, pentru că există o limită a urgentării datorită asimetriei într-o altă vreme poate dura 5 minute ca cineva să intre în casa dumneavoastră, să fure ceva din casă și după aceea să dispară. Ar fi durat luni de zile până ca suspectul să fie prins, să fie dovedit cazul împotriva sa și tribunalul să îi dovedească vinovăția. Și această asimetrie eh, este datorită faptului că hoțul nu este obligat să respecte legea, ca cum suntem noi. Și asta cred că este diferența în legătură cu care uh, suntem cu toții de acord. Nu vom uh, face rabat niciodată de la uh, procedurile legale. Astea, acestea fiind spuse, într-adevăr, sunt lucruri care poate, pot fi făcute pentru a urgenta lucrurile. Am examinat uh, misiunea noastră pentru a vedea dacă trebuie să fim mai vigilenți, pentru că problema cu aceste cazuri este că durează foarte mult și când găsim un caz se pot și se pot utiliza măsuri intermediare, vom face acest lucru. Însă, nu mi se pare că este suficient și de aceea avem am solicitat uh, consilierilor să uh, găsească o cale înainte. Între timp, am încercat să ne digitalizăm și noi. Pentru a vă da un exemplu, dacă facem un downgrade sau un, uh, și copiem serverele unei companii, am putea să avem 700.000 de documente. Acestea trebuie să fie introduse la dosar, trebuie să fie parcurse pentru a vedea dacă găsim ceva incriminant. Și bineînțeles, este important să avem instrumentele digitale pentru a face acest lucru. Pentru că ă, dacă compania respectivă dorește să aibă acces la dosar pentru a cunoaște probele împotriva sa, ă, este mult mai ușor dacă fișierul respectiv este organizat putem uh, economisi timp, avem acces ușor la dosar, după aceea și compania are acces ușor la uh, dosarul respectiv. Deci uh, putem uh, economisi o săptămână aici, o săptămână acolo, pentru ca lucrurile să decurgă mai rapid. Asta nu înseamnă că trebuie să facem abstracție de regulament, ci doar că putem să urgentăm lucrurile acolo unde se poate. În ceea ce privește cazurile menționate, le monitorizăm îndeaproape. Dacă există o invalidare a altor servicii, problema care se pune este dacă compania este dominantă sau nu. Dacă nu este dominantă, se pot face multe lucruri care pot să fac pară enervante de pentru utilizator, dar care sunt legale în ceea ce privește legislația concurenței. Dacă compania nu este dominantă pe piață, sunt lucruri care pot să fie făcute, care pot uh, părea criticabile, dar care sunt permise companiilor mai mici. Însă, după cum am spus, uh, urmărim situația și știți că am început să punem întrebări în legătură cu Amazon și datele uh, care sunt uh, găzduite de Amazon, dacă sunt utilizate de fapt de către Amazon pentru promovarea proprie, propriei companii. Dacă aveți informații suplimentare, uh, vă așteptăm. Paul Tang. Da, este foarte tentant să intrăm în poziția dominantă a giganților tehnologici. Însă vă voi referi la un alt subiect, companiile care au două reședințe, două sedii principale. De exemplu, în țările de jos și în Regatul Unit. există unele dezavantaje, una, unul este impozitarea și ei, uh, uh, aceste companii fac lobby pentru eliminarea anumitor uh, impozite, ceea ce ne dă semnalul că aceste impozite stau cumva în calea lor și a existat și o decizie fiscală în cazul Shell din 2005 și un expert fiscal care a studiat cazul a concluzionat că cele de jos primesc uh, mai mulți bani, era vorba de sume destul de mari, uh, milioane de euro. Dacă vedeți că există o problemă cu aceste companii care au două reședințe, și vi se pare corect ca acestea să primească tratament special și veți examina raportul din 2005 al acestui expert fiscal pe care l-am menționat. Da, suntem conștienți, dumneavoastră ne-ați prezentat situația și în trecut, a existat și atenție în presă deci, eh, da, eh, dăm curs informațiilor pe care le primim. Dacă aveți și informații suplimentare, eh, ne-am bucurat să le primim. Follow-up înseamnă că veți examina acest caz. Da, deja îl examinăm, îl avem în vedere, pentru că am discutat despre acest caz în trecut și am monitorizați și ceea ce apare în uh, presă. Nu avem încă un caz, însă monitorizăm situația pentru a vedea dacă există un caz în această situație. Vă mulțumesc. Werner Langen. Vă mulțumesc, doamnă comisar. Am două o, o să mă refer la două domenii. Primul dintre ele este concurența fiscală, ceva amintit de doamna Beres. Dumneavoastră ați făcut istorie prin cazul Apple din Irlanda și s-a anunțat faptul că la sfârșitul lunii septembrie vor fi făcute plățile. Se pune întrebarea dacă acest lucru este adevărat sau cum se desfășoară uh, chestiunile veți putea crea fapte înaintea deciziei finale din, a, a instanței. Și am discutat mai înainte de cazul Madeira și există o situație similară în Malta. În, în acordul de aderare se spune că întreprinderile străine uh, plătesc 5% impozite, cele uh, domestice, locale de 30%. Deci există o diferență fiscală, de, de povară fiscală de 25%. La, uh, 25%. Deci um, veți face ceva pentru a lupta împotriva acest, acestui uh, tratament uh, în defavoarea uh, întreprinderilor uh, locale. Apoi, regimul uh, care favorizează uh, licențele și brevetele în uh, Olanda, pentru care nu se plătește niciun impozit acolo. Uh, veți face ceva și din acest punct de vedere, pentru că, de fapt, uh, Comisia Europeană este singura instituție care uh, se poate implica din acest punct de vedere. Eu sunt admirator al activității uh, dumneavoastră în acest domeniu, chiar dacă se fac pași înapoi și în țara dumneavoastră de origine, în Danemarca, cu activitățile Danske Bank. Dar mergeți pe calea cea bună și vă încurajez să faceți acest lucru. Apoi, în ceea ce privește acordurile între diferite firme constructoare de, de autoturisme, în iulie mi-ați uh, răspuns uh, că examinați, uh, că examinați această chestiune. Știți că sunt implicate două firme, Volkswagen, când vine vorba de tratamentul, uh, între ghimele, special uh, uh, furnizorilor și comercianților și, dacă nu mă înșel, și BMW-ul este implicat. Într-adevăr, informațiile și anume că Apple a plătit aceste impozite neplăti, restante, au plătit aceste impozite plus dobândă 14,2 miliarde de euro este, sunt într-un cont de garanție special, ceea ce ne permite să stopăm procedura în instanță pe care am demarat-o pentru că plățile nu veneau. Plata deja a fost efectuată, putem să oprim procedura în instanță împotriva Irlandei pe acest uh, subiect. Pe subiectul Madeira examinăm dacă aceste scheme specifice din Madeira sunt folosite în scopurile corecte, pentru că Madeira este uh, are probleme datorită faptului că nu este în Europa continentală, însă trebuie să aibă o modalitate de a crea Însă aceste facilități fiscale sunt pentru a facilita crearea de locuri de muncă. Dacă nu se întâmplă așa, însă bineînțeles că trebuie să acționăm. Puteți să-mi repetați ultima întrebare de legătură cu Malta? Investor. Da, în Malta există cote diferite de impozitare a întreprinderilor uh, externe și cele interne, negociate cu, cu ocazia aderării și, dacă nu mă înșel, această impozitare diferită ar trebui să se oprească la 10 ani uh, de la aderare. Uh, we have, uh... Avem dispoziții speciale în ceea ce privește facilitățile deja existente, care se aplică tuturor statelor membre în momentul aderării la Uniune Există uh, dispoziții speciale pentru măsuri deja existente. Putem să facem o evaluare acum după expirarea acestui protocol. În ceea ce privește Malta, nu uh, am uh, făcut uh, niciun fel de anchetă, însă voi verifica. În cazul țărilor de jos, dacă se folosește impozitarea conform valorii create prin brevete. Acest, la OCDE s-a constatat că un aranjament prin care se dorește promovarea cercetării și dezvoltării și brevetele care decurg uh, din această cercetare on-site, aceste activități sunt legitime dacă în statul respectiv se investește în uh, cercetare și dezvoltare și um, rezultă un brevet din acea cercetare, se pot aplica uh, măsuri specifice acestui brevet. Dacă aceste măsuri sunt aplicate, uh, dacă se aplică derogarea de la impozit și după aceea brevetul nu este impozitat, procedura nu este una corectă nu este legat de impozitare, este un aspect pentru domnul Pierre Moscovici. Opinia OCDE eh, se consideră că aceste practici sunt legitime pentru că se promovează cercetarea și dezvoltarea europeană pe teren, nu este doar o modalitate de a plasa un brevet pentru ca veniturile să nu fie impozitate constatările din cazul auto. Nu am confirmat uh, aceste bănuieli, însă cazul avansează. De exemplu, cooperarea în măsuri de securitate este bună, este în beneficiul consumatorilor. Și de asemenea, în viitor, companiile auto cred că vor colabora, de exemplu, în utilizarea bateriilor, în modalități reciclabile. Deci sunt o serie de uh, instanțe unde spunem foarte clar aici cooperarea este legitimă. Însă, în uh, ancheta cu privire la acest cartel auto, ni se pare că există un cartel în legătură cu non-utilizarea tehnologiilor optime în ceea ce privește um, automobilele diesel și pe benzină. Însă nu am găsit uh, o legătură între scandalul emisiilor și cartelul pe care îl uh, examinăm acum. Scandalul emisiilor este încă în uh, anchetă de către un grup de colegi ai mei. Bun, acum am rămas foarte în urmă Werner? O scurtă întrebare. 2023. În, în ceea ce privește regulamentul uh, care va expira în anul 2020. Deci, uh, legăturile între constructorii de, de mașini și cei uh, și comercianții acestor uh, uh autoturisme. Aceste relații nu sunt uh, respectate uh, de către Volkswagen. We, we'll have to exchange on that. Vom discuta ulterior despre acest lucru, însă este un aspect marginal comparativ cu ancheta regată de carteluri pe care, cartelul pe care am menționat. Foarte bun. Bine, ați acumulat un bonus, deci nu puteți să vă plângeți că nu folosim, uh, uh, că nu vă acordăm timpul uh, meritat. Domnul Piatondo. Ok, no, you were on the... Nu, e, nu doriți să mai interveniți? Erați pe listă, dar nicio problemă. Mm, intervenții spontane? Nu, atunci putem uh, încheia chiar la timp această acest excelent uh, dialog structurat cu Maria Margarete Vestager. Vă mulțumesc foarte mult. Vom continua acest dialog. Mai sunt foarte multe aspecte care uh, trebuie să fie uh, continuate în cooperarea cu dumneavoastră. Și bineînțeles, vă urăm mult succes! So, dear colleagues, uh, let's start last uh, before lunch session. We have now Începem cu ultima, ultima sesiune înainte de prânz, uh, punctul 17. Comisioanele percepute pentru plățile transfrontaliere în cadrul Uniunii și comisioanele de conversie monetară. Am primit 104 amendamente pe care le vom examina. Așadar, uh, îi dau cuvântul raportoare noastre, 4 minute. Avem 3 minute pentru raportor din umbră și după aceea uh, intervenții spontane. Eva Maidel, raportoare în numele PP. Vă mulțumesc, domnule președinte, îmi cer scuze pentru întârziere, tocmai veneam de la un dialog cu cetățenii. Stimați colegi, Eh, vă mulțumesc, eh, mulțumesc eh, raportorilor din umbră și colegilor din Econ pentru propunerile constructive pe care le-au făcut cu amendamentele lor. Avem acum ocazia de a avea o legislație care să apropie statele și cetățenii și de asemenea să rezolve câteva probleme din viața de zi cu zi pentru mulți transferul de bani uh, transfrontalier. Avem șansa să arătăm că cei care se îndoiesc în legătură cu proiectul european uh, greșesc, că integrarea uh, îmbunătățește lucrurile pentru toată lumea. Mulțumesc atitudinii de cooperare pentru a aduce rezultate cât mai concrete pentru cetățeni cât mai repede. M-am bucurat uh, să văd propuneri ambițioase din partea majorității grupurilor în ceea ce privește domeniul de aplicare ale acestor uh, plăți transfrontaliere și cred că Parlamentul European trebuie să ajute să-i aducă mai aproape pe cetățeni și pe companiile europene în ceea ce privește uh, serviciile de plată. Într-o uniune bazată și mândră de piața unică, transmiterea de bani dintr-un stat membru în altul trebuie să fie impozitată la fel, fie că este vorba de euro sau moneda statului membru unde se inițiază plata. Aceste servicii sunt eh, disponibile pentru toți eh, furnizorii de servicii care procesează plăți transfrontaliere. Argumentul că nu există un eh, serviciu pentru alte monede comunitare nu, este, nu stă în picioare în momentul în care ne aflăm din punct de vedere tehnologic Putem să inovăm în beneficiul economiilor noastre și, bineînțeles, băncile centrale și uh, serviciile de plată trebuie să găsea, aibă suficient timp. În ceea ce privește comisioanele, trebuie să evităm ca acestea să crească Eh, să, să crească taxele la alte servicii. Deci trebuie să asigurăm transparența și comparabilitatea schimbului valutar în eh, Uniunea Europeană, nu doar la ATM, ci și la transferuri. Și de aceea amendamentele 108 și 109 mi se par foarte utile în ceea ce privește transferul de monede în ceea ce privește uh, certitudinea juridică și conformitatea. Nimeni nu vine cu calculatorul sau cu contractul în momentul în care face cumpărături uh, în străinătate sau scoate bani de la un bancomat. Acești consumatori trebuie să uh, aibă o um, manieră transparentă de, colab- de comparație și aceste informații trebuie să fie acordate în mod foarte clar și transparent și împărtășesc această viziune cu o serie de colegi, domnul Caras, domnul Jedermeier, domnul Ojog. Argumentul pe care l-am auzit din partea organizațiilor de consumatori, bine structurat de către domnul Ludvingson în amendamentul 199, este uh, un instrument opt-in Uh, sau opt-out în legătură cu conversia alternativă, consumatorii trebuie să aibă acces la uh, servicii alternative dacă doresc să le folosească. Eh, legislația primară, bineînțeles, este o responsabilitate majoră și de aceea sunt dis- deschisă discuțiile cu dumneavoastră în legătură cu um, atingerea acestor uh, obiective ambițioase pe care le avem. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim foarte mult, Eva. Dau cuvântul acum raportorilor din partea S și domnul Ludvigson. Trei minute. Gött. <clears throat> Jag vill också börja med att tacka rapportören Eva Majdal. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să mulțumesc uh, raportoarei, doamna Eva Maidel, pentru cooperarea foarte bună pe care am avut-o și aștept și următoarele discuții uh, constructive cu ceilalți raportori din umbră. În amendamentele mele am încercat să mă asigur că această directivă acoperă toate statele membre și că uh, alternativa cea mai ieftină este prezentată fără niciun fel de dubiu consumatorilor în momentul în care aleg uh, furnizorii de servicii de conver- conversie monetară. Cred că nu trebuie să uităm ce a convenit Parlamentul uh, European când am discutat planul de acțiune al Comisiei Europene privind serviciile financiare. Cerusem Comisiei să vină cu o propunere care să reducă costurile Uh, transferul uh, plăților transfrontaliere în, dintr-o monedă în alta. Ne dorisem să reducem uh, costurile acestor transferuri dintr-o țară în alta, indiferent de valuta în care era făcut viramentul respectiv. Cred că noi, reprezentanții Um, cetățenilor europeni, trebuie să ne asigurăm că aceste costuri vor scădea pentru toți cetățenii europeni, indiferent de țările, no- uh, țările de origine, de locul unde uh, trăiesc și de faptul că au ca monedă euro sau nu. Oamenii care recurg la aceste plăți transfrontaliere nu știu că dacă fac, în, fac acest transfer în propria monedă, s-ar putea să fie un, o plată mult mai uh, scumpă. Și uh, astăzi uh, o decizie bine informată este aproape uh, imposibilă. Pentru că chiar dacă vezi conversia monetară pentru fiecare valută, nu poți să-ți dai seama care este opțiunea cea mai bună, pentru că trebuie să iei o decizie foarte rapidă. Drept urmare, am depus o serie de amendamente care să permită consumatorilor să facă o comparație între uh, diferitele valute. Și servicii și furnizorii de servicii de plată ar trebui să îi uh, informeze pe consumatori în legătură cu consecințele alegerii unei valute pentru plata uh, respectivă. Nu aș dori să blochez o conversie monetară dinamică, însă clienții nu trebuie să, ia, să facă o alegere în mod automat de fiecare dată. Dacă clienții decid să folosească o asemenea conversie monetară dinamică, atunci furnizorii de servicii ar trebui să îi informeze care sunt consecințele alegerii respective. Astfel încât consumatorii să poată să vadă costul final în propria uh, monedă. Și noua normă, această nouă normă de transparență ar trebui să intre în vigoare în răstim de 12 luni de la uh, adoptarea noilor norme. Și dacă consumatorii decid să folosească uh, o altă monedă, furnizorii de servicii ar trebui să uh, arate care sunt costurile uh, reale ale folosirii uh, valutei respective. Și din acest punct de vedere, normele ar trebui să intre în vigoare la după șase luni de la uh, data inițială, pentru că modificările tehnice cred că vor fi mult mai ușoare pentru uh, plățile uh, făcute pe internet. Aștept cu nerăbdare o dezbatere care sunt sigur că va fi interesantă, în urma căruia, căreia vom găsi o soluție care să fie în beneficiul tuturor. Domnul Özec, numele ECR. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnul raportor, dragi colegi. Vă mulțumesc pentru propunerile legate de amendamente de compromis, însă am o întrebare legată de, de primul compromis. Doamna raportor a primit semnale foarte clare din partea ECR, din partea socialiștilor și din partea unor colegi din propriul grupul politic și anume că intenția noastră este să extindem domeniul uh, eliminării comisioanelor percepute pentru plățile transfrontaliere, astfel încât să fie incluse toate valutele existente în Uniunea Europeană, nu doar moneda euro, tocmai pentru a respecta principiul uh, reciprocității și concurență liberă în domeniul sectorului serviciilor de plată peste tot în Uniunea Europeană și pentru a ne asigura că diferitele monede sunt tratate la fel. Însă nu a ținut cont de această uh, părere. Și propunerile dumneavoastră contravin uh, amendamentelor uh, depuse de noi. Compromisul A înseamnă că băncile din afara zonei euro vor putea să, să perceapă comisioane proprii pentru plățile transfrontaliere, transfrontaliere pentru uh, monedele, toate monedele existente în Europa, cu excepția monedei uh, euro. Însă zonele, băncile din zona uh, euro nu ar fi obligate să perceapă aceleași com, comisioane pentru aceste tipuri de plăți transfrontaliere. În acest context și în contextul consecințelor uh, uh, asupra uh, consumatorilor, considerăm că textul original al propunerii Comisiei Europene este mult mai bun decât varianta actuală așa numitului amendament de compromis. Cred că trebuie să dați dovadă de un grad mai mare de solidaritate când vine vorba de aceste plăți transfrontaliere între statele care au monedă euro și cele care nu pentru că nu ne dorim ca celelalte monede din Europa să devină monede de mâna a doua în uh, Europa. Apoi, costurile uh, viramentelor, ca diferență între costurile conversiei uh, monetare și ultima rată de conversie publicată de Banca Centrală europeană. Dacă ne dorim o soluție transparentă care să permită compararea acestor costuri, ar trebui să putem să facem o comparație între două rate de, uh, de, de schimb, uh, cu precizarea că uneori această rată de schimb este una estimată, nu cea definitivă. În concluzie, Uniunea Europeană um, are state membre care nu au adoptat uh, încă moneda euro și pentru care uh, Banca Centrală Europeană nu este banca de referință. Drept urmare, mă întreb de ce data uh, de referință a dobânzii relevantă să fie doar cea publicată de Banca Centrală Europeană și nu de propria bancă națională. Cred că există și alte soluții care permit o comparație simplă și transparentă. Nu știu ce înseamnă o rată de schimb uh, uh reală. Este un concept uh, foarte uh, misterios pentru mine și am și alte observații legate de alte aspecte ale acestui uh, document, pe care însă o să le trimit, uh, o să le trimit în scris pentru ca și ceilalți raportori să le poată uh, discuta. Mulțumesc, nu știu dacă este cineva prezent din partea ALDE, văd că nu. Atunci, în numele verzilor, are cuvântul domnul Raimon? Nu? Domnul Viegas, din partea GUE? Al, luați dumneavoastră cuvântul în locul domnului Raimon domnul Gigol, Vă mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, pe fondul acestor amendamente, pentru a scurta toată această poveste, suntem de acord cu toate amendamentele care uh, cer o mai bună uh, protejare a consumatorilor. Sunt amendamente depuse de o serie de colegi. Suntem de acord cu alinierea comisioanelor percepute pentru plățile transfrontaliere în Uniunea Europeană, inclusiv a celor care sunt făcute în alte monede decât uh, euro. 61-79 amendamentele Ludvison. De asemenea, suntem de acord cu amendamentele 35, 36, 37 depuse tocmai de Ole Ludvison, care Uh, doresc să uh, garanteze o transparență totală și să permită compararea prețurilor um, reale înainte de a face uh, plata respectivă. Trebuie să știi că există o diferență de preț în funcție de metoda de plată aleasă în momentul în care alegi metoda de plată respectivă, pentru că dacă nu vom fi rezolvat această problemă. Drept urmare, Chiar dacă suntem de acord cu multe din amendamentele depuse de domnul Özok, nu suntem de acord, de exemplu, cu amendamentul 176, care uh, spune că pe această chestiune doar o transparență ex post ar fi posibilă. Astfel nu am rezolvat această problemă și în plus agrem și ideea de a permite utilizatorilor um, utilizatorilor acestor uh, servicii de a uh, bloca anumite variante care nu ar fi în avantajul lor. Un alt amendament depus de Ole uh, Ludvison. Și în plus ne-am dorit ca și transferurile de credit să facă obiectul acestor norme de transparență, așa cum a propus Danuta Hübner și din nou faimosul Ole Ludvison, unde nu suntem de acord mai mulți colegi, poate bazați pe informații primite de la angajații autorității bancare europene, își doresc excluderea posibilității plafonării uh, prețurilor, costurilor pe o perioadă uh, de tranziție. Astfel, și mulți colegi ar exclude posibilitatea unei plafonări a prețurilor. Păi, există o piață care nu funcționează, care uh, îi uh, funcționează în defavoarea consumatorilor și Comisia cel puțin a, a venit cu o propunere de plafonare a prețurilor, cel puțin până când intră în vigoare toate aceste norme de, de transparență, pentru ca uh, consumatorii să nu mai aibă de, de suferit. Mie mi se pare o idee foarte bună să uh, introducem o asemenea plafonare a, pre- a prețurilor. Și, din păcate, colegii care sunt de acord de obicei cu măsuri mai stricte au căzut în uh, această capcană um, argumentelor juridice, uh, pentru că au dat crezare doctrinei uh, Meroni, conform căreia autoritatea bancară europeană nu ar avea asemenea competențe. Eu cred că Autoritatea Bancară Europeană poate um, stabili un plafon din punct de vedere al prețurilor și ar trebui să fim de partea consumatorilor din acest punct de vedere, pentru că studiile ne demonstrează foarte clar că întotdeauna consumatorii plătesc mai mult când folosesc uh, uh, serviciile alternative în comparație cu uh, serviciile oferite de bănci. Cred că această jecmănirea clienților trebuie să înceteze și cred că ar fi bine dacă standardul tehnic de reglementare în forma propusă de comisie ar fi cel adoptat până la urmă. Mulțumesc! Mulțumesc, Ven. Raportorul GU este domnul Viegas. Bun dia, voi vorbi în portughez cum e usual. Mulțumesc, voi vorbi ca de obicei în portugheză. Două comentarii am de făcut. Am uh, urmat uh, studii economice și de acolo am învățat că echilibrul prețurilor uh, corespunde costului marginal. Este o regulă esențială a uh, funcționării pieței. Prin urmare, tendința acestor costuri este de a merge către zero, de a se reduce. De ce nu se întâmplă însă așa? pentru că, în mod clar, nu avem o economie de piață concurențială. Dacă luăm exemplu Portugaliei, sistemul bancar este controlat de două, trei instituții care manipulează prețurile. Și adevărul este că costul acestor tranzacții crește exponențial în Portugalia, contrar a ceea ce este spus uh, în proiectul de raport. Deci, Alinierea tranzacțiilor internaționale la prețurile naționale de punct de vedere al consumatorului portughez nu va rezolva problema și, pe care de consecință, nu ne șochează faptul că există un plafon uh, fixat, uh, pentru că există această tendință din partea băncilor de a reconstitui, de a-și reconstrui beneficiile, dar și îmbunătăți rezultatele economice care erau un pic în bernă din cauza perioadei de criză și să recupereze, să-și recupereze banii din aceste comisioane. Pentru că au fost scăderi ale ratelor dobânzilor, au dat o fel de împrumuturi neperformante și au pierdut bani, deci au încercat să și recupereze crescând costurile tranzacțiilor în Europa și am ajuns că dacă facem un virament pe internet trebuie să plătim un euro 50 pentru astfel de tranzacție. Băncile au câștigat foarte mulți bani, au uh, concediat mii de angajați uh, și este de neînțeles ca costul acestor tranzacții să nu poată fi plafonat și să nu tindă spre zero, așa cum este prevăzut în legile de funcționare a economiei de piață concurențiale. Pentru noi este un punct esențial. Apoi mai avem și unele preocupări legate de retragerile uh, de uh, bani gheață din ATM-uri. Asta asigur că duce la tot felul de reclamații, clienții nu înțeleg uh, ce impozite și taxe se facturează și de asemenea mai aveți și problema transparenței când e vorba de retragerea de numerar în monedă străină. Aici suntem un pic sceptici. Cum putem să facem ca în mod rapid și automat să se ofere o întreagă paletă de opțiuni consumatorului. Situația actuală este preocupantă, dar nu e niciun secret că ce dorește consumatorul este să poată să facă uh, o tranzacție cât mai eficientă la un cost cât mai mic și, repet încă o dată, costul tranzacțiilor trebuie să tindă către zero. Mulțumesc! Mulțumesc! Nu văd nicio intervenție spontană. Dacă îmi permiteți, o să intervin eu și o să spun unul sau două lucruri. Mai întâi, vorbim despre controlul prețurilor și controlul prețurilor nu e gratuit. Întotdeauna trebuie să ne gândim dacă e un motiv bun să folosim controlul prețurilor și asta mai ales în cazurile pe care domnul Vergas l-a menționat atunci când piața nu funcționează, deci când oligopolul își folosește puterea pe piață Uh, și în cazul în care este justificat un anumit preț, atunci prețul controlului înseamnă că putem socializa costul și îl transferăm altor clienți. Deci cred că e un echilibru foarte dificil de realizat, dar sunt sigur că ascultând discuția, grupul de raportori va face efortul ca să găsească acest echilibru. Eva, ai, mai ceva de spus? Mulțumesc, uh, domnule președinte. Mulțumesc, dragi colegi. Încă o dată, după cum știți, avem uh, un termen limită foarte strâns, de aceea deja am uh, transmis câteva amendamente de compromis și dacă data pentru ședința raportor din umbră nu e stabilită încă, ea se va stabili foarte repede. Aș vrea să subliniez să reacționez la câteva remarci. Deși nu am discutat amendamentele de compromis astăzi, aș vrea să mă refer la unele comentarii uh, ale raportorului nostru din umbră din partea ECR. Așadar, mai întâi trebuie să clarific faptul că textul din compromisul A este mult mai aproape de ce a sugerat SND-ul și ECR-ul de comparat cu propunerea Comisiei. Eu propun să aliniem uh, comisioanele nu doar uh, pentru plățile transfrontaliere în euro, ci și pentru plățile în um, monedele naționale. De exemplu, dacă transferi zloți polonezi de la Varșovia la Bruxelles, asta ar trebui să coste la fel cât costă să transferi euro de la Varșovia la Bruxelles și la fel uh, cât transferi loți dintr-un cont din Vașovia într-un alt cont din Vașovia. Plățile transfrontaliere pe care nu le includem în acest amendament de compromis se referă la situații în care transferi loți, de exemplu, de la Sofia la Bruxelles, să zicem. Care e un caz foarte rar. Majoritatea cazurilor e vorba de un procent extrem de mic din totalul plăților transfrontaliere în UE și e și foarte costisitor pentru bănci să facă clearing pe astfel de tranzacții. De aceea am vrea ca mai întâi Comisia Europeană să analizeze cât ar costa și apoi uh, cu, sigur, cu plăcere am putea acoperi această mică parte a plăților transfrontaliere. În ce privește conversia monetară și transparența. Aici chestiunea e destul de tehnică, deci aș prefera pentru că deja am transmis un text pentru feedback în scris, uh, ca să ne asigurăm că ne uh, exprimăm corect ideile și că avem uh, claritate pe această chestiune, pentru că trebuie să, să ne mișcăm repede, să rămânem la reacțiile scrise. Și apoi, în ce privește rts ul cum s-a menționat în numele grupului verzilor, de către domnul Sven Ghigul. Cred că delegarea mandatului către Autoritatea Bancară Europeană ca să dezvolte cadrul pentru practicile de conversie monetară, mi se pare o măsură care e puțin inutilă și care depășește domeniul de aplicare a acestui regulament. Cred că singurul grup care a decis să uh, lase textul până acum este grupul verzilor, deși în, chiar și în discuția noastră cu Comisia în ultimele săptămâni și ei au renunțat la această parte și majoritatea, dacă nu toți stakeholderii cu care s-au întâlnit și din anumite domenii, dacă aveau ceva în comun, ăsta era lucru pe care l aveau în comun, dar sigur, sunt gata să discutăm mai departe. E doar că uh, este foarte multă susținere să eliminăm această parte. Vă mulțumesc foarte mult și sunt nerăbdătoare să avem discuții foarte concrete în următoarele zile. Mulțumesc. Uh, calendarul. Examinarea amendamentelor astăzi, 9. Vot în Econ, 15 noiembrie. Vot în plenară, posibil tot în noiembrie. Dați-mi voie să închei uh, ședința noastră de dimineață. Ne reîntoarcem la două și jumătate. Vor fi și Parlamentele Naționale, deci veți avea locurile schimbate în sală. Mm, o poftă bună și ne vedem după masa de prânz.